poseł. Pani poseł. Witam Państwa bardzo serdecznie. Doamnelor și domnilor, vreau să vă urez bun venit cu această întârziere de 15 minute din două motive. Odată n-am avut prea mulți eurodeputați în sală și, pe de altă parte, primul punct de pe ordinea noastră de zi este o prezentare a unui studiu științific. Va fi o prezentare analitică. Așadar, am acumulat această întârziere de 15 minute, dar pentru că este și luni, am așteptat ca colegii noștri să apară. Presupun că nu sunt comentarii legate de ordinea de zi a întâlnirii noastre de astăzi. Ședința noastră este transmisă pe internet, avem interpretare în 16 limbi, franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, daneză, greacă, spaniolă, portugheză, suedeză, maghiară, letonă, polonă, bulgară, română și croată. Ar fi fost mai simplu să spunem limbile care nu sunt oferite astăzi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 3, pe care l-am anunțat deja, prezentarea unui studiu cu privire la până în aplicare a primului pilon al politicii agricole comune 2014-2020 în statele membre ale Uniunii Europene. În conformitate cu regulile de procedură pe care le-am adoptat odată cu reforma pentru perioada 2014-2020. Anul 2014 a fost un an de tranziție. După cum știți, reforma noastră a adus mai multe schimbări importante care vizează plățile uh, directe, apoi a existat o propunere de ecologizare au fost și niște reguli de flexibilitate care au oferit uh, statelor membre posibilitatea să dea ce formă doresc acestor uh, plăți. Unele dintre ele sunt obligatorii, altele presupun luarea de decizii de către statele membre în conformitate cu regulile stabilite chiar de statele membre. Trebuie să analizăm de aproape această chestiune pentru că există anumite opinii că am fi pus în aplicare o posibilitate de a exista 28 de moduri diferite în care se fac plățile, adică 28 de sisteme diferite de plăți. Eu cred că uh, se merge prea departe cu această teorie. Totul însă a dorit să țină cont uh, de nevoile statelor membre. Aș dori să urez bun venit experților noștri, doamna Maria Rosaria Popo de Andreea și domnul Roberto Henke de la Institutul Național de uh, economie din Italia, deși sunt aici la prezidiu, și apoi și domnului Fabrizio de Filipis uh, uh, de la Universitatea Roma 3. Am dorit să vă invităm și pe dumneavoastră să veniți la prezidiu. După introducerea mea, vom asculta direct prezentările dumneavoastră. Aș dori să începem cu doamna uh, Popo D'Andrea. Mulțumesc. Aș dori să fac prezentarea în limba italiană. Și aș dori să mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a mă ocupa de acest uh, studiu. Trebuie să spun că a fost o mare plăcere pentru mine să mă ocup uh, de acest subiect. M-am bucurat foarte mult să pot să uh, fiu implicată în această activitate. Vin de la CREA, um, Institutul Național de Cercetare. Am câștigat licitația de a ne ocupa uh, de acest studiu, însă sub umbrela INEA. Probabil mulți știți de existența acestui institut. Ne-am ocupat uh, de perioada 2014-2020 și de punerea în aplicare a primului pilon în statele membre ale Uniunii Europene. Structura uh, studiului um, corespunde și structurii prezentării mele. Vom analiza mai întâi organizarea activității și obiectivele studiului, apoi mă voi referi la cadrul de referință, iar aici uh, nu mă refer doar la cadrul legislativ, pentru că în studiu se regăsește și o analiză uh, detaliată a plăților directe, făcându-se trimitere la toate sferele în care statele membre ar putea să intervină cu flexibilitate. Vom analiza și uh, reforma din domeniul uh, pescuitului pentru a vedea care au fost opțiunile statelor membre pentru perioada de după 2013. Apoi uh, ne vom referi la resursele politice agricole comune în cadrul financiar multianual 2014-2020. Studiul ia în calcul și uh, elemente individuale legate de sistemul direct de plăți, uh, precum și opțiunile individuale ale statelor membre. Nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru prezentare, ne vom referi doar la câteva aspecte mai importante. Apoi, în concluzii ne vom uh, referi la alegerile făcute de statele membre și vom încerca să le aplicăm un algoritm de interpretare a comportamentului statelor membre și vom încheia cu concluzii și recomandări strategice pentru uh, viitoarele reforme ale PAC. Foarte pe scurt, uh, grupul de lucru a inclus CREA, de asemenea și Institutul Federal uh, pentru Economia Agricolă din Austria și uh, Universitatea Roma 3. Colectarea datelor s-a făcut uh, în mod direct în statele membre prin intermediul experților. Apoi am beneficiat și de um, informații primite de la um, serviciile specializate ale Comisiei și am strâns informații și din literatura de specialitate și din presă. Studiul a avut trei obiective. Mai întâi să ofere o imagine de ansamblu uh, ale opțiunilor naționale în urma reformei uh, PAC. Ne-am bazat uh, pe rezultatele reformelor Fischer. Am vrut să vedem care sunt diversele tipuri de comportament care ar putea fi folosite pentru a uh, Uh, trasa coordonatele geografice ale unei noi uh, politici agricole comune în statele membre. Apoi, al treilea obiectiv a fost să lămurim potențiale evoluții uh, viitoare ale PAC. Haideți să analizăm acum cadrul de referință. După cum se știe, uh, reforma Fischler uh, a fost uh, un element primordial în reforma PAC. A dus mai departe decuplarea plăților și a oferit un nou rol statelor membre. PAC-ul a fost astfel transformată într-o politică bazată pe state, nu pe produse. Cadrul care a apărut în urma acestei reforme Fischler este un cadru foarte diferențiat. Sprijinul este distribuit într-o manieră uh, neechilibrată între beneficiari. 84% din sprijin a ajuns la 21% dintre beneficiari. Statele europene care au un sistem mai armonizat au fost gata să redistribuie cel puțin parțial uh, veniturile între fermieri, însă uh, statele uh, din sud unde există o mai mare omogenitate au fost mult uh, mai dornice să-și păstreze nivelul istoric uh, al distribuției uh, către beneficiarii tradiționali ai PAC. Așadar, în 2013, schema plăților unice a fost pusă în aplicare prin intermediul unor cadre diferite. Există modelul istoric uh, aplicat de statele din jurul Mediteranei și de altele, iar aici uh, asistența primită de fiecare beneficiar are legătură cu plățile istorice pe care acești beneficiari l-au primit în trecut. Apoi mai există uh, un model hibrid static iar aici fiecare fermă primește uh, ajutor în funcție, de, uh, în funcție parțial de uh, modelul istoric și parțial totul se bazează pe o sumă forfetară. Și apoi mai există un model hibrid dinamic în conformitate cu care plata forfetară crește în timp, iar în Regatul Unit și Germania putem spune că uh, s-a trecut uh, deja din 2012-2013 la plăți forfetare. În ceea ce privește uh, statele membre noi, se folosește uh, schema de plată, de plată unică pentru suprafață și în anumite state există scheme de plată unice regionalizate. Asistența aici este diferențiată în funcție de produs. Anul 2013 a fost un an cheie pentru reforma PAC, și, de asemenea, și pentru motivul că atunci uh, a existat un acord în legătură cu cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. În comparație cu cadrele financiare uh, anterioare, a existat o reducere cu 3,5% a resurselor. Dacă facem comparație între 27 de state membre, excluzând sumele pentru Croația, uh, reducerea este mai degrabă de 4,8%. Este pentru prima dată când un cadru financiar multianual a beneficiat de mai puține resurse financiare în comparație cu cadrul anterior. A existat practic o uh, reducere a resurselor în termeni absoluți, dar și în ceea ce privește procentele care revin uh, uh, PAC din cadrul financiar multianual în întregimea sa. Resursele pentru PAC au fost reduse cu 12,9%. iar PAC-ul a ajuns de la 42% la 38% în ceea ce privește resursele totale din cadrul financiar multianual. Nu voi intra în uh, detaliile regulamentului 1307. Oricine dorește poate să regăsească aceste detalii în studiu. Mă voi axa însă pe anumite decizii naționale. Prima este legată de flexibilitatea între piloni. Trecerea de la pilonul 1 la pilonul 2 nu este un lucru nou. Această posibilitate exista deja și anterior. Exista posibilitatea de a uh, transfera bani de la plățile directe înspre dezvoltarea uh, rurală, însă aici uh, am asistat la o nouă posibilitate și anume posibilitatea de a transfera bani din pilonul al doilea în pilonul întâi. Trei miliarde de euro au ajuns astfel, astfel de la uh, al doilea pilon la primul pilon. E un număr mare de state membre care au uh, dorit uh, să uh, transfere multe fonduri din primul pilon la al doilea. Țara Galilor a fost țara care a alocat cele mai multe resurse din pilonul întâi în pilonul al doilea. Și în Anglia putem vedea că uh, asistăm la cea mai mare, cel mai mare transfer de fonduri înspre uh, destinatari. 5 state membre noi au mutat resurse din al doilea pilon în primul pilon, iar Polonia a transferat uh, cele mai multe resurse, pornind de la punctul său uh, de plecare, asta în al doilea pilon. Trecem la plățile de bază acum. Mm, per la cosiddetta Aici există trei opțiuni de bază pentru convergența internă. Scopul este ca până cel târziu 2019 să se stabilească diferențele în ceea ce privește plata de bază. Aceste trei opțiuni Aceste trei opțiuni sunt uh, destul de complexe. Trei state au decis să introducă o plată uh, care se bazează pe deciziile naționale. Este vorba despre Malta, Anglia și uh, o altă țară, iar opt uh, alte state au decis că se va plăti uh, că se va mai amâna plata unei sume forfetare până în anul 2020 în Suedia. 10 statele membre au în continuare acea plată privind suprafața, iar 12 țări au introdus o convergență parțială. Numai 8 țări aplică la nivel regional acest tip de plată de bază. În ceea ce privește acest tip de plată, există o caracteristică specială. În comparație cu celelalte subvenții, fie că este vorba despre plăți uh, facultative sau obligatorii, nu există o sumă maximă care trebuie respectată. Trebuie eventual plătită la ceea ce mai există pe lângă subvențiile deja existente. Vorbim în 12 țări de peste, um, care păstrează în proporție de peste 60% um, plafonul național în ceea ce privește plățile de bază, iar în alte trei țări aceste plăți de bază se găsesc sub pragul de 40%. Au existat uh, multe discuții atunci când a fost adoptată reforma cu privire la uh, restul subvențiilor. 27 de țări au uh, folosit acest tip de primă decuplată, însă Germania nu în uh, Regatul Unit doar Scoția a apelat la acest tip de plată, iar în alte țări există o cotă foarte mare. Vorbim aici de o proporție de uh, 15%. De asemenea, au fost utilizate foarte mult aceste fonduri în sectorul vitelor. Acest lucru s-a întâmplat în majoritatea statelor. În ceea ce privește celelalte decizii uh, de la nivel național, Întâi putem să vorbim despre plata verde. Aici nu prea a existat flexibilitate. Aceasta a fost uh, implementată la nivel individual în 8 țări, iar uh, în ceea ce privește prima, în ceea ce privește tinerii fermieri, 2% au utilizat acest tip de plată. 8 țări au apelat la plata de redistribuire, 14 țări au apelat la pragul de 5% și la nivelul degresiv, iar 12 țări au apelat la un capping, la o, plafonare. În ceea ce privește plățile pentru zonele defavorizate din punct de vedere natural, aici s-a aplicat un uh, procent de 0,3%. Pe de altă parte, 15 țări au uh, aplicat această schemă și pentru exploatațiile de dimensiuni mici. Un alt lucru interesant, ne-am întrebat cum să interpretăm deciziile naționale odată ce acest cadru a fost stabilit. Am vrut să vedem care este poziția diferitelor state și să vedem care vor fi elementele utile care să poată fi folosită și în următorii pași, în următoarele etape ale politicii agricole comune. În primul rând, am analizat viteza de Uh, trecere la plata sumelor forfetare. Apoi am analizat selecția celor favorizați, am vrut să vedem cum stau lucrurile în ceea ce privește redistribuirea uh, primelor pe regiuni și sectoare și de asemenea am vrut să vedem în ce măsură deciziile au fost implementate și adaptate la specificitățile naționale, acest national tailoring cât, uh, în ce măsură s-a trecut la această primă uh, paușală, această primă forfetare. Vorbim aici despre uh, cei care au avut o atitudine rapidă, sprinterii. Aceștia au implementat un model mai radical nu prea s-au mai bazat pe ceea ce uh, a existat în trecut, deci aceste plăți, ci uh, s-a apelat direct la aceste plăți forfetare. Apoi avem uh, alergătorii pe distanță medie. Aceștia sunt cei care vor să implementeze sumele forfetare, însă pornesc la o situație uh, în care nu mai existaseră plățile cum erau ele înainte. Au introdus însă anumite modele, ținând cont și de modelele aplicate în trecut. Aceasta este harta care reiese în urma concluziilor trase înainte. Sprinterii ar fi uh, Austria, Olanda, Scoția, Suedia. Acestea sunt țările și regiunile care au trecut la o primă flat rate, forfetară. Deci au făcut cel mai îndrăzneț pas. Apoi avem pe cei care aleargă pe distanță medie, Finlanda, Anglia, Danemarca, Germania și Malta și apoi grupul precauților, care este cel mai uh, larg grup cu 22 de țări. Acestea sunt în general țările mediteraneene, dar și țările din Europa de Est. Apoi rezultatele mai pot fi uh, citite și din perspectiva beneficiarilor, respectiv a selectivității acestora, care au fost elementele de flexibilitate de care au ținut uh, statele membre cont atunci când uh, a fost vorba despre selecția fondurilor. Vorbim aici despre o extindere a listei negative, Uh, s-a discutat despre cuplarea anumitor fonduri în funcție de regiuni și s-au identificat trei grupuri. Vorbim aici despre uh, țările cu o selectivitate mare, cele care au impus uh, cele mai multe restricții. Vorbim aici însă doar de două țări. Apoi mai avem un grup, grupul care au introdus 3-4 restricții, unde se regăsesc 9 țări și apoi uh, grupul cu o selectivitate redusă, una-două restricții sau chiar nicio restricție introdusă și aici se încadrează majoritatea țărilor, adică 21. Cele cu selectivitate mare sunt Italia și Franța. Cum se explică acest fenomen? În Italia, implementarea PAC Aici există uh, dorința de a păstra primele uh, justificate istoric și s-a dorit să se păstreze acest model în continuare. S-au bazat practic pe ceea ce exista în trecut și uh, cei care cu adevărat exploatau și aveau activități agricole, ei bine, aceștia au optat pentru acest model. Pe această folie sunt prezentate și țările din celelalte grupuri pe care le-am uh, menționat mai devreme. Nu le voi citi pe fiecare în parte. Însă, după cum spuneam, grupul cu selectivitate minoră este cel mai uh, stufos. Apoi, în ceea ce privește redistribu redistribuirea mijloacelor. Ei bine, aici am identificat trei elemente, de acestea am ținut cont în analiza noastră și anume că trebuie aleasă o sumă forfetară, un flat rate, sau că uh, s-a apelat la niște obiective de uh, convergență. Apoi s-a ținut cont de uh, degresivitate, ceea ce trecea de pragul de 5% și apoi de prima de redistribuire, cea care depășea pragul de 5%. Deci aici această degresiune nu mai putea fi aplicată. Bun, să vedem cum uh, sunt împărțite țările aici. Ei bine, pe acestea le-am împărțit în cele cu o redistribuire redistribuire mare, deci cele care optează pentru uh, prima forfetare sau pentru uh, această plată unică pe suprafață sau pentru plata uh, redistribuită. Apoi vorbim despre cele care sunt cu redistribuire medie. Acestea sunt acele care aplică plata uh, forfetară de asemenea și pe cea uh, de redistribuire. Avem și uh, primele cu redistribuire minoră, aici sunt destul de multe, și apoi mai există și grupul celor care nu apelează la nicio redistribuire, este acel grup care cuprinde doar trei țări țările cu o redistribuire mare, aici vorbim despre Bulgaria și Polonia, iar la extrema cealaltă avem Luxemburgul, Slovelgia și Portugalia. Și acum voi ajunge la următoarea caracteristică, pentru că noi ne-am întrebat în ce măsură țările s-au folosit de flexibilitatea pe care o aveau la dispoziție. Au avut anumite uh, opțiuni la dispoziție după modificarea regulamentului și am vrut să vedem în ce măsură această flexibilitate a fost uh, luată în considerare de țările membre ale Uniunii Europene. Cum uh, se prezintă flexibilitatea între piloni, cum se prezintă uh, această uh, degresivitate și, de asemenea, modelul de prime de bază. Se plătește aceasta prin sume forfetare, de asemenea cum stau lucrurile în ceea ce privește prima verde, cea ecologică. Și, și aici avem uh, trei grupuri. Avem uh, perfect fitters, cei care au adaptat PAC fără să facă modificări uh, importante. Aici sunt puține țări, sunt cele care nu prea au adaptat PAC la propriile nevoi, pentru că aceasta era deja adaptată. Aici se încadrează patru țări. Apoi mai avem pe loose fitters, acele țări care au avut uh, o nevoie mai mare de a adapta PAC-ul la specificitățile naționale. Avem aici 12 țări, de asemenea îi avem pe medium fitters. Acestea sunt țările care se găsesc undeva la mijloc. Și îi mai avem pe Perfect Fitters. Aici avem uh, Anglia. Vorbim despre flexibilitatea între plinon și adaptarea uh, care provine de aici. În ceea ce privește pe loose fitters, aici se încadrează Croația, Grecia, Polonia și, în principal, țările mediteraneene și cele din Europa de Est. Haideți să vedem ce reiese din acest cadru prezentat. Vorbim despre o eterogenitate mare în ceea ce privește implementarea PAC. Iar ideea de one size fit all a PAC nu a fost adaptată la complexitatea agriculturii europene. Apoi, viteza reformei, deci cât a fost nevoie pentru ca această uh, regulă privind prima forfetare să fie implementată ei bine, s-a dovedit că s-au atins obiective medii și că mai este nevoie de pași suplimentari. Chiar și grupul sprinterilor, uh, și aceștia mai au nevoie de pași suplimentari pentru a atinge obiectivele. Cu siguranță însă aceștia pot evolua mai rapid cu reformele, iar aceste țări au folosit timpul pe care îl aveau la dispoziție pentru a face trecerea de la vechiul sistem de plăți la noul sistem de plăți. Dacă ar fi să facem o reprezentare grafică, patru ei bine, putem observa care este rezultatul. Iată, această imagine, aici sunt prezentate țările în funcție de poziționarea lor în cele patru domenii pe care le-am menționat mai devreme. Nu doresc să mai comentez pe marginea acestui grafic, el este explicat foarte bine în studiu. Și în încheiere doresc să mai spun următorul lucru. Unde este posibil, statele membre încearcă să adapteze regulile generale la nevoile structurale ale țărilor. Acesta nu este un model unitar, ci se încearcă o adaptare individuală la nevoile specifice. Acest lucru nu este însă surprinzător. Țările uh, mai precaute, în general țările mediteraneene și cele est-europene, sunt și acele țări pe care le-am uh, denumit loose fitters. Deci acele țări care nu au putut prelua PAC pur și simplu, așa cum a fost ea uh, prezentată. Avem așadar aceste țări ceva mai rezervate, mai precaute, sunt cele care redistribuie puțin sau chiar deloc fondurile și, de asemenea, sunt acele țări care implementează această redistribuire cu o selectivitate mare în ceea ce îi privește pe cei selectați. Uh, în ceea ce privește Perfect și Medium Fitters, aceștia au implementat cel mai bine uh, prevederile uh, reformei PAC, iar modelul european de agricultură se potrivește, se pare, mai bine țărilor nordice. Acestea nu trebuie să mai facă foarte multe pentru a se adapta, pentru a adapta PAC la uh, realitatea din propriile țări. PAC pornește de la un model care nu este foarte diversificat. Vorbim aici despre agricultură extensivă și pentru aceste țări nu este atât de ușor să se adapteze la acest model al politicii agricole comune spre deosebire de țările de nord. Pe de altă parte, avem țările din uh, zona mediteraneană și cele din Europa de Est, iar uh, aici acest proces al uh, adaptării reprezintă o ocazie bună pentru a adapta PAC la propriile nevoi și caracteristici. Aceștia nu sunt elevii mai slabi din clasă, ci sunt acei loose fitters care mai trebuie să adapteze acest model al PAC pentru că el nu se potrivește într-un uh, raport de 1 la 1 cu ceea ce fusese modificat și sigur că va exista și un uh, raport intermediar și de asemenea uh, PAC după 2020. Așadar, um, obiectivul viitoarelor reforme nu va urmări să se obțină un singur tip de plată forfetară pentru toată lumea. Nu aceasta trebuie să fie prioritatea. Anumite prime, anumite subvenții sunt uh, bine țintite și în anumite țări pot fi aplicate mai bine decât în altele. Nu știu ce părere are Fabrizio de, Fabrizio de Philips, însă eu cred că o astfel de primă unitară nu ar trebui să reprezinte prioritatea pentru noi. Și de asemenea și prima verde ar mai trebui revizuită în ceea ce privește eficiența sa și de asemenea distribuția acesteia între cei doi piloni. Ar trebui să ne întrebăm care pilon este, de unde ar trebui să se plătească această primă verde, de la care pilon. Sau să se facă diferența între ceea ce cade sub incidența primului pilon, respectiv al celui de-al doilea. Pe de altă parte, subvențiile eh, cuplate, pe viitor va trebui să discutăm și despre acest model și poate că ar trebui să ne eh, gândim și la o mai mare selectivitate în această privință pentru ca și celelalte componente ale plăților directe să fie evaluate mai bine și pus în valoare mai bine decât până acum. Acest sistem al plăților directe ar trebui să mai fie revizuit, astfel încât totul să devină mai eficient și mai eficace și poate chiar și mai uh, coerent cu privire la obiectivele simplificării implementării PAC. De exemplu, plățile pentru regiuni pentru regiunile uh, defavorizate, ei bine, acestea sunt uh, implementate de o singură țară și în această privință ar trebui să ne mai punem semne de întrebare. Și de asemenea este nevoie de un sistem de monitorizare eficient în ceea ce privește implementarea PAC. Acesta este de dorit, astfel încât acest uh, proces să poate fi urmărit, să se poate învăța și pe viitor să poată fi configurat chiar și mai bine. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Otwieramy Mulțumesc foarte mult. Aș dori să deschidem acum discuția. E timpul pentru întrebările dumneavoastră. Prima persoană de pe listă, domnul Agnew. Vă rog, domnul Agnew, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru prezentarea făcută. Aș avea trei observații de făcut. Chiar la început, în două rânduri de altfel și apoi spre final, la început și la sfârșit ați menționat aceste plăți corelate. Cât de mult ar putea fi acestea crescute înainte să fim luați la întrebări de Organizația Mondială a Comerțului, pentru că la ultima rundă de negociere de acolo s-a retras sprijinul pentru aceste bunuri și s-a acordat sprijin fermierilor. Aș vrea să aud cum comentați principiul general în relația cu Organizația de la Comerțului, în acest punct de vedere. Apoi, menționați cazul Italiei. Treaba pare să fie terminată. Dar în Italia se poate solicita acest mod de plată e legat de cel care face cererea sau de terenul propriu-zis. Dacă terenul este împărțit pentru că moare cineva sau nu se mai ocupă cu agricultura, ce se întâmplă? Dumneavoastră veniți din Italia și probabil o să mă puteți lămuri. Eu și probabil mulți colegi, în al treilea rând, primim multe scrisori de la alegători care vorbesc despre sprijinul care anterior mergea la fermier, dar acum merge la cei care cresc tauri pentru lupte cu tauri, de exemplu. Deci o deturnare de la scopul agricol inițial. Ați putea comenta puțin și asta. Vă rog. Vă mulțumesc. Pan poseu Cușmic, vă Domnul Cușmac, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare detaliată privind utilizarea fondurilor din primul pilon al PAC-ului. Ne-ați arătat într-adevăr o serie de perspective diverse asupra acestei chestiuni, cum este situația în diferite state membre, inclusiv eh, dintre noile state membre, dar eu aș avea o întrebare de alt ordin. Până în 2013, țările din Europa Centrală și de Est, cele care au aderat în 2004, nu au beneficiat de plăți complete. Doar din 2014 încoace se fac plăți complete, integrale. Însă, nici în prezent nu sunt într-un contum egal. Plata la hectar în Polonia e 200 și ceva de euro din primul pilon, în statele membre vechi e aproape dublu. În opinia noastră, prin urmare, e vorba de o discriminare împotriva noilor state membre. Ați analizat această chestiune, și anume că noile state membre în acest cadru financiar 2014-2020 suferă de discriminare. Nu poate fi vorba de concurență în condiții egale. Piața pe care operăm e aceeași, însă avem plăți discriminatorii sub primul pilon. Cum vedeți dumneavoastră această problemă și uh, cum o analizați? Doamna Aguilera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Vreau să mulțumesc pentru o prezentare deosebit de interesantă, un studiu interesant și o analiză interesantă în același timp. Am văzut alte studii similare, însă cred că dumneavoastră v-ați achitat remarcabil de sarcina care va reveni și această analiză ne va ajuta foarte mult pe viitor. Aș avea două chestiuni de adus în discuție. pornind, desigur, de la studiul dumneavoastră. Era vorba de punerea în practică acestor politici în diferite state membre. Din câte am înțeles, la concluzii sugerați că ar fi mai interesant să se treacă la o acordare mai selectivă de ajutoare, dis- făcând anumite distinții între beneficiari. Însă, în exercițiul actual a fost dificil să se facă acest lucru, deoarece una din cele mai interesante propuneri, cea vizând conceptul de agricultor activ, a ajuns să fie estompată și n-a putut să fie pusă în aplicare ca atare. Ar fi fost utilă, într-adevăr. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în, în ceea ce privește modul în care am putea acționa în acest sens, făcând tocmai o distinție între diferitele categorii de beneficiari uh, pentru ca această asistență financiară să meargă într-adevăr la oamenii care sunt agricultori de profesie. Apoi, spuneați că în forma reformată, politica agricolă comună se adaptează mai bine modelului nordic de agricultură și nu neapărat celui mediteranean am văzut că a existat mai multă reticență din partea tocmai a străine. Asta înseamnă, opinia dumneavoastră, că ar trebui să avem în vedere un alt model potrivit pentru mai multe state, pentru că în zona mediteraneană producția agricolă este deosebit de importantă pentru economia statelor respective. Dumneavoastră spuneați că, da, dintr-un punct de vedere a mers, toată lumea a putut să adapteze uh, măsurile de acolo la propriul profil, dar există totuși lucruri care nu pot fi adaptate. Ce părere aveți? Domnul Dante, Monta, mulțumesc foarte mult pentru acest studiu deosebit interesant. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Acum că ați formulat aceste concluzii, ați putea totuși să schițați, dacă nu un clasament, eventual o comparație a politicilor care au fost puse în aplicare de la o țară la alta. Am fost eu Rebega. Domnul Rebega? Nu, scuze, Da. Studiul prezentat, îmi pare rău că nu am fost chiar de la început, am pierdut primele șapte minute și jumătate din dezbatere și evident că această prezentare este menită <clears throat> să ne vadă unde suntem cu implementarea uh, politicii agricole comune, care fără doar și poate este unul dintre lucrurile bune pe care le avem la nivelul Uniunii Europene vreau să cred însă că a fost o greșeală de traducere la mine în cască atunci când dumneavoastră ați spus că nu trebuie să punem accent pe ceea ce înseamnă egalizarea sumelor um, forfetare pentru fermieri deoarece <clears throat> așa cum spuneau și colegii din um, estul europei să știți că noi cei care vândem din estul europei țările mai recent intrate uh, în uniunea europeană avem o foarte mare problemă legată de ceea ce înseamnă aceste diferențe majore între plățile directe și dintre uh, fermierii din statele mai uh, de mult intrate în uniunea europeană pentru că nu trebuie să uităm un lucru foarte important suntem actori pe aceeași piață din uniunea europeană și la nivel mondial și atunci ar trebui să avem același start cu toți fermierii din uniunea europeană particularizând evident nevoile pe care le are fiecare fermier în funcție de zona geografică în care activează fie că discutăm de la munte la mare și așa mai departe dar nu putem accepta această abordare mai departe uh, legată de diferențierea plăților uh, directe. ar trebui să punem accent de asemenea pe ceea ce înseamnă stimularea productivității la nivelul uh, fermierilor pentru că este foarte important așa cum spunea colegul agnew să nu i finanțăm neapărat pe cei care cresc tauri de mă rog, de bătălie și așa mai departe, ci într-adevăr să stimulăm producția. Și nu în ultimul rând, uh, și cu asta închei, ar trebui să avem în vedere ceea ce înseamnă uh, încurajarea fermierilor pentru a se asocia uh, în cooperative sau forme asociative care să le permită pe de o parte să își prelucreze propria producție și mai departe să facă un pas uriaș să facă propriile magazine de desfacere a produselor pentru că acest lucru le ar asigura independența lor în, în piață. mulțumesc. Poseł Schreier. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, autorilor acestei remarcabile prezentări. Trebuie să avem pe viitor o poziție extrem de clară. Există ferme în Olanda care primesc 400 și ceva de euro la hectar acum, dar până în 2020 plata va scădea la 150. Acest lucru trebuie să fie cunoscut. Uitați-vă de asemenea ce s-a întâmplat în industria laptelui. Știm că fermierii joacă un rol important, dar cine câștigă mulți bani? Nu neapărat agricultorii, multinaționalele probabil. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că există și autorități de mediu Eh, și de protecția consumatorului acolo ca să fim siguri că obiectivele statuate sunt atinse cu adevărat. Vă rog, următorul eh, vorbitor, la Petiverc. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Croația, ca nou stat membru, are o serie de caracteristici aparte și aș vrea să știu dacă ați făcut cumva o comparație ca să știm cât din acest prim pilon se alocă micilor ferme de familie și cât se alocă marilor unități de producție agricolă. Ne-am făcut o analiză pe teren și am constatat următorul lucru. Cam 70% dintre sumele acordate în primul pilon ajungeau la marele unități de producție. Concluzia era că politica agricolă comună nu se face tocmai cum a fost planificat la început. Și aș vrea să știu dacă se înregistrează astfel de situații și în alte state membre sau acest lucru este specific Croației. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi cer scuze că am ajuns un pic uh, mai târziu. Poate că întrebările mele și-au găsit deja răspunsul, însă doresc să le adresez oricum, pentru că sunt lucruri care mă interesează personal. Cred că există o presiune din două părți. În primul rând, contribuabililor contribuabilul care are impresia că plătește tot timpul prea mulți bani, iar în al doilea rând uh, vorbim de profesie în sine, care uh, doresc o distribuție cinstită a, acestor, a fondurilor din acești piloni. Mă întreb așadar dacă nu am încărcat mult prea mult primul pilon, dacă nu am încărcat mult prea mult în acest pilon și nu s-a ajuns la niște conflicte aici, uh, la nivel social, economic, de mediu. Pentru că cred că uh, avem prea multe aici și de aceea este dificil de acționat. În al doilea rând, cel de-al doilea pilon, aș vrea să mă refer în acest context la greening și la subvențiile selective, care ar trebui să fie transferate în acest al doilea pilon. De aici, de la acela de-al doilea pilon, s-ar putea răspunde mai bine la nevoile specifice ale regiunilor sau exploatațiilor. Și a treia întrebare, care este una foarte importantă pentru corectitudine și filozofia aceasta la nivelul uh, profesiei, la, odată cu ultima reformă am uh, stabilit că trebuie să facă o armonizare între statele membre. Pentru că, la un moment dat, nu mai putem să explicăm de ce anumite state membre să beneficieze de mai multe și altele de mai puține fonduri. De aceea, cred că trebuie să uh, acționăm, însă constatăm că în statele membre sunt mai mari diferențele decât între statele membre. Uh, de aceea, poate ar fi bine să transferăm anumite lucruri de la primul pilon la al doilea, astfel încât să scădem plățile de la primul pilon și apoi să ne apropiem mai mult de modelul plății forfetare și să ne atingem obiectivele și în ceea ce privește nivelul profesional și să folosim un argument chiar mai bun pentru contribuabili. Deci, prima presiune, contribuabilul are impresia că plătește prea mult, iar cei care lucrează în domeniu doresc o rectitudine. Cum putem să atenuăm această tensiune? Oschi. Domnul Vocevoschi, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru această prezentare, o prezentare extrem de interesantă Am parcurs textul și nu am văzut nimic în legătură cu o analiză acestui fenomen de distribuire a fondurilor din primul pilon în corelație cu modul de gestionare a terenului respectiv. În Polonia, de exemplu, vedem cum tot mai repede scad suprafețele de teren utilizate în scopuri agricole. Era 18 milioane de hectare, acum sunt cam 12 milioane. O scădere considerabilă în suprafața de teren arabil din Polonia. Înțeleg că așa stau lucrurile și în alte state membre. Nu știu care e situația în Lituania, dar când treci în Lituania, vezi cu multe terenuri, cândva agricole, în prezent sunt lăsate în pârloagă. În, uh, Uniunea, în partea de vest a Europei lucrurile nu stau așa. Acolo acolo unde plățile sunt mai mari, terenul agricol uh, nu scade ca suprafață. Însă, iată, suprafața agricolă scade în estul și centrul Europei. Acolo, proporția reprezentată de terenul arabil scade într-una. Ar trebui să analizăm această chestiune într-adevăr și eventual să trimitem o întrebare Comisiei Europene sau să solicităm o analiză mai profundă din câte am auzit până acum, pot trage concluzia că în zonele în care solul nu e de calitate foarte bună și agricultura se face într-un mod fragmentat, pe mici bucățele, asistăm la o reducere a terenului utilizat în scopuri agricole. Este o chestiune interesantă, ceva ce merită examinat și eventual să începem să vedem care ar fi cauzele profunde din spatele acestui fenomen. Domnul Andrew, Andrew, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu uh, doream să mulțumesc uh, vorbitoare pentru această prezentare. Cel puțin din câte am înțeles eu, Prezentarea noastră relefează o serie de modele diferite atunci când e vorba de punere în aplicare a politicii agricole comune în, de la un stat membru la altul. Și ascultându-vă, mă întrebam uh, dacă se mai poate vorbi de vreo politică agricolă cu adevărat comună în acest context, pentru că diferențele, iată, sunt mari. Mă întreb dacă nu cumva s au schimbat situația. Dumneavoastră vă uitați la instrumente și la modalități de aplicare, dar concluzia e că dincolo de instrumente și de aplicarea lor, întrebarea pe viitor uh, care se pune, întrebarea e dacă într-adevăr ne respectăm obiectivele statuate inițial, obiective politice dacă acestea mai au vreo legătură cu instrumentele și modalitățile utilizate pentru a le atinge. Problemele, sigur, se schimbă de la un stat la altul în Uniunea Europeană, dar chestiunile care se pun, de exemplu, volatilitatea prețurilor și așa mai departe, sunt probleme care probabil pe viitor vor necesita alte soluții și mă întreb uh, dacă nu cumva ar trebui să schimbăm optica. Există probabil nu un model agricol sau nu un model de agricultură, ci mai multe, există mai multiple realități agricole teritoriale care probabil nu au fost luate în calcul suficient în reforma noastră. Sigur, miza europeană și mondială, așa că ar fi bine să știm dacă politicile noastre politice, publice, politicile noastre publice, uh, n-ar trebui să meargă în paralel cu politicile agricole, cu aceleași instrumente, cu aceleași modalități, dar să meargă mână în mână. Este practic o chestiune pentru dumneavoastră în contextul reflexiei pe care ați efectuat-o. Și de asemenea, ați făcut cumva vreo comparație între modalitățile interne de realizare reformei și cu ce se face pe alte continente, de exemplu, sunt chestiuni care ne interesează foarte mult, siguranța alimentară, sănătatea umană și așa mai departe, chestiuni de mediu, economie teritorială, chiar, chiar de învățământ. Dacă ați făcut cumva vreo comparație din acest punct. Dar în d'autres continent. V-ați uitat cumva și la ce se face pe alte continente. Nim oddam głos przedstawicielowi komisji. Înainte să dau uh, cuvântul reprezentantului comisiei, aș dori să întreb și eu dacă am înțeles bine că reducerea cheltuielilor pentru agricultură în noua PAC de 3,5% și apoi o altă cifră pe care ați menționat-o, 12%, uh, face situația neclară. Puteți să lămuriți acest aspect? Poate n-am înțeles uh, eu uh, bine. Pentru că fondurile pentru perioada 2014-2020 au fost reduse cu aproximativ 11%. Ora asta a avut cu siguranță un impact. Iar aici ne referim și la nivelul de sprijin pentru noile state membre și uh, la reducerea sprijinului și pentru statele membre vechi. Aceasta a fost prima întrebare. Cea de-a doua. Atunci când vorbim despre un procent de 20% dintre uh, fermieri care primesc 80% din uh, totalul sprijinului, poate că ar trebui să specificăm faptul că vorbim despre anumite plăți istorice care poate au de-a face cu uh, nivelul producției. Prin urmare, întotdeauna există un anume punct de plecare. Prin urmare, întrebarea este dacă ar trebui să îmbunătățim profitabilitatea și eficiența producției agricole sau dacă ar trebui mai degrabă să ne gândim la veniturile individuale ale fermierilor, pentru că până la urmă cele două trebuie reconciliate. Și în cele din urmă, domnul Andreu a întrebat dacă într-adevăr avem o politică agricolă comună. Ideea din spatele reformei și din spatele poziției noastre legate de reformă a fost să existe un anume nivel de flexibilitate. Și asta pentru ca reforma să permită specificităților uh, agriculturii uh, din diverse părți ale Europei să coexiste. Există o anumită fragmentare între nord și sud, există diverse metode de producție, prin urmare, n-ar trebui să subminăm ceea ce ne-am dorit de la această politică în timpul exercițiului de reformă. Asta are de-a face și cu plățile. Asta are implicații și pentru calculul acestor plăți. De asemenea, și pentru pilonul al doilea, ar trebui să fim atenți să nu suprasimplificăm lucrurile, pentru că este mult prea devreme să tragem uh, concluzii legate de modul în care plățile din primul pilon au fost uh, gestionate. Firește, trebuie să ne gândim însă ce vom putea face după 2020. Trebuie să fim uh, atenți și precauți când vine vorba de a trage concluzii. Doream să spun asta uh, și reprezentantului comisiei înainte ca oaspeții noștri să ia cuvântul, pentru că doream să-mi împărtășesc uh, și propriile reflexii în legătură cu ce se întâmplă după ce s-a întâmplat după 2013. A trebuit să găsim anumite compromisuri în legătură cu uh, agricultura europeană. Având în vedere diversitatea agriculturii europene, cred că a fost uh, un rezultat uh, bun ceea ce am obținut. Acum dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca toți antevorbitorii mei să mulțumesc autorilor acestui studiu care uh, ne prezintă foarte bine modul în care a fost pus în aplicare, pus în aplicare nou sistem de plăți directe uh, în statele membre pentru perioada 2014-2020. Uh, am fost foarte interesați de rezultate pentru că ați prezentat la început patru chei de analiză Uh, pentru uh, documentul pe care l-ați realizat. Aș dori să fac patru observații din această perspectivă. Prima observație se alătură uh, antevorbitorului meu, care a precizat că acest studiu se bazează în principiu pe deciziile luate de către statele membre așa cum au fost ele notificate. Nu avem uh, altfel informații precise din partea agricultorilor în legătură cu modul în care aceștia au pus uh, în aplicare politica agricolă comună. Deci uh, e încă prea devreme să tragem concluzii, trebuie să rămânem așadar prudenți. Nu putem să tragem concluzii definitive legate de primul impact al aplicării acestei reforme a politicii agricole comune nu putem încă să spunem care este sistemul cel mai eficient, cel mai performant. Trebuie să vedem uh, cum au folosit agricultorii această nouă politică agricolă comună pentru a putea răspunde la aceste întrebări. Apoi, a doua observație a mea uh, este următoarea. Mă bucur că raportul încurajează introducerea unei anumite flexibilități uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a noului sistem de plăți directe. Această flexibilitate permite să ținem cont într-o mai mare măsură de sistemul de producție existent în Uniunea Europeană, de diversitatea structurilor, de diversitatea nivelului competitivității care există în Uniunea Europeană și care presupune nevoi diferite în ceea ce privește sprijinul public. Și toate acestea firește într-un cadru reglementar și bugetar foarte bine uh, stabilit. Eu cred așadar că flexibilitatea este un element absolut necesar pentru a ținti uh, cel mai bine beneficiarii și pentru a obține cea mai, uh, cele mai bune beneficii de pe urma acestei politici agricole comune, care este o politică publică până la urmă. Apoi aș dori să mă refer la faimosul model unic care ne-a fost prezentat în acest studiu. nu cred că plățile directe proiecte au fost concepute în jurul unui model unic care să favorizeze uh, o țară sau alta din Uniunea Europeană. Nu Cred de asemenea că opțiunile prevăzute prin regulament, atunci când sunt utilizate, uh, par să uh, indice că politica agricolă comună nu este neapărat uh, totalmente adaptată la diversele state care există în Uniunea Europeană. Din contră, dacă regulamentul a luat în calcul toate aceste flexibilități, a făcut-o încă o dată pentru a recunoaște diversitatea sistemelor agricole din Uniunea Europeană pentru a avea o politică mult mai eficace. Și apoi câteva cuvinte în legătură cu necesitatea de a ține ținti mai bine obiectivele și de a avea o mai mare flexibilitate. Uh, aceste uh, obiective nu sunt însoțite întotdeauna de o mai mare simplificare. Și apoi, uh, al treilea comentariu, al meu se leagă de plățile de ecologizare. Eu cred că există diverse moduri de, de interpretare a acestor plăți, așa cum au apărut ele în recomandări. Eu cred că scopul lor principal este să se pună la punct într-o manieră obligatorie, într-o manieră practică, simplă, ușor de gestionat, uh, uh, anuală, uh, a unor beneficii pentru mediu care să combată schimbarea climatică. Și toate acestea pornind la suprafața agricolă a Uniunii Europene. Aceste plăți verzi ecologice trebuie analizate într-un cadru mai general al ecologizării PAC, care include pe de o parte condiționalitatea, plățile ecologice din primul pilon, plățile ecologice din cel de-al doilea și așa mai departe. Deci cred că ar fi logic să avem un obiectiv un instrument, uh, toate acestea pentru a vedea cum am putea uh, să atingem uh, toate cele trei obiective ale politicii agricole comune prin diverse instrumente, că fac parte din primul pilon sau din al doilea. Trebuie spus de asemenea că plățile ecologice nu vizează o redistribuție sau o selectare a ajutoarelor. Și al patrulea punct pe care aș vrea să aduc în discuție vizează plățile cuplate. Aici aș dori să mă alătur unor dintre comentariile care deja au fost făcute în această dezbatere. Mă gândesc dacă utilitatea acestor uh, plăți cu plată este recunoscută prin noua uh, reglementare, uh, atunci ar trebui să vegem mai bine la aplicarea acestor măsuri. Cred că ar fi bine să existe și un mijloc de supraveghere uh, a modului în care sunt uh, făcute aceste plăți. Uh, Începând cu 2018, pentru că avem nevoie de câțiva ani pentru a strânge informații, semnificative legate de impactul acestei noi politici. Deci, din 2018 vom putea avea un cadru comun de evaluare și monitorizare care să ne permită să evaluăm în totalitate impactul diverselor instrumente din cadrul uh, general al politicii agricole comune. Pentru a conchide, vă mulțumesc încă o dată pentru acest studiu care, cred eu, uh, va deveni unul de referință în ceea ce privește uh, modul în care statele membre vor pune în aplicare noul sistem de plăți directe, nu doar din primul pilon, ci din noul sistem de plăți directe. Vă mulțumesc! Eh, grazie per i commenti, per le domande, per gli apprezzamenti. Eh, Mulțumesc pentru aceste comentarii, pentru întrebări, eh, pentru laude. Au fost foarte multe comentarii, prin urmare voi încerca să mă refer la cât se poate de multe dintre ele. Probabil însă că voi uita câteva, dar Fabrizio și Roberto mă vor ajuta. vorbim despre opțiuni naționale, nu neapărat de eficiență. Deci încercăm să punem la punct un cadru de referință de folosit la nivel național. Trebuie să vedem cum uh, se comportă statele la nivel național, va trebui să vedem care este impactul asupra acestor state. Asta am dorit să facem. Acesta este primul an în care am analizat punerea în aplicare și suntem conștienți că trebuie să vedem uh, în timp cum vor răspunde uh, fermierii din diversele uh, state aduse în discuție. Studiul vorbește despre un model unic la diversele sale etape. Noi nu spunem că regulamentul ar trebui să ofere un singur model sau că ar trebui să avem de-a face cu un model unic uh, bazat uh, pe un model de agricultură din nordul Europei. Am spus uh, de mai multe ori că avem nevoie de flexibilitate, mai ales pentru ca statele să se poată adapta. Încercăm practic să spunem că anumite state deja s-au adaptat Asta nu înseamnă că îi arătăm cu degetul pe cei care încă n-au reușit să facă acest lucru. Din contră, uh, sunt uh, uh, unii cărora nu li s-a potrivit sistemul respectiv, de aceea au avut nevoie de flexibilitate pentru a-și putea găsi sprijinul adaptat nevoilor. N-am avut mult timp la dispoziție, n-am putut așadar să mă refer la plățile ecologice, deși știu că este un subiect foarte important. N-am putut însă să acopăr totul în prezentarea mea. Bineînțeles, totul trebuie să vină mai eficient și trebuie totul privit dintr-un context mai uh, uh, vast al plăților din primul uh, pilon și din cel de-al doilea. Însă poate să existe și o suprapunere a anumitor măsuri. Ori asta ar putea duce la situația în care statele membre uh, ar putea adopta o atitudine nu neapărat uh, utilă. Uh, ar putea să acționeze simplist, uh, uh, simplificând mult prea mult politicile și schemele de ajutor. Noi dorim să ne axăm pe o mai mare eficiență, însă pe o eficiență la fața locului în regiunile cu care avem de-a face. În ceea ce privește plățile plate, le-am luat în calcul în studiu și am spus că nu uh, ne dorim ca ele să fie demonizate în vreun dintre aspectele acestui raport, pentru că în trecut ele și-au dovedit uh, eficacitatea. Uneori ele au uh, dus la accelerarea reformelor sau cel puțin în Italia așa au stat lucrurile în conformitate cu datele pe care le avem. Studiul nostru nu s-a axat pe noile state membre neapărat și pe problemele cu care acestea se uh, confruntă. Ar trebui să ne gândim la eficiența uh, instrumentelor disponibile, însă sunt conștientă de faptul că există probleme de adaptare și de ajustare la nivelul noilor state membre. Noi încercăm să abordăm aceste probleme, uh, e adevărat, însă resursele au uh, scăzut, ori asta a avut un impact negativ în ce privește folosirea fondurilor din primul pilon în diversele state membre. Din nou, din cauza uh, faptului că am avut puțin timp la dispoziție, n-am putut să vă arăt toate informațiile legate de uh, acest subiect. Dacă aș fi avut timp, aș putut arăta diapozitivele care demonstrează uh, cum se folosesc resursele de la o țară la alta și cum variază ele. Și asta în comparație cu uh, politica agricolă comună anterioară. Ori de aici am putea trage concluzia că sunt anumite state care au suferit mai mult de pe urma redistribuirii uh, fondurilor din uh, primul uh, pilon. Însă, pe ansamblu, au beneficiat mai mult de pe urma utilizării fondurilor din cel de-al doilea pilon. Apoi s-a vorbit despre selectivitatea plăților. Da, e nevoie de uh, plăți țintite, de plăți uh, selectate, ori asta în sine poate complica uh, situația. Pentru că, trebuie spus, uh, uh, politica de stabilire a prețurilor putea fi politica cea mai simplă de luat în calcul, însă ea nu era selectivă. Avea nevoie de, de instrumente mai uh, bine concentrate pe domeniile pe care le vizează. Plata forfetară a fost analizată la nivelul statelor. Am vrut să vedem care este impactul uh, asupra uh, echității în, statelor, în statele membre și între statele membre. Adevărat uh, că s-a spus aici că 100, 150 sau 200 de euro pe hectar par să fie o sumă inechitabilă, însă ele nu diferă în funcție de venitul fermierului. Trebuie să avem un sistem de plăți egale pentru toată lumea și distribuite într-o manieră corectă. Însă pentru asta avem nevoie de un uh, algoritm. Trebuie să vedem care ar putea fi baza noastră de calcul, așadar. Acum o să ia cuvântul domnul Fravizio de Filipis. Eh, grazie Presidente, onorevoli colleghi sono Fabrizio De Filippis dell'Università di Roma tre e faccio parte del gruppo eh, di lavoro. Bună ziua! Aș dori să mai adaug și eu câteva puncte pentru a sublinia o dată în plus ceea ce s-a precizat deja. Doresc să menționez în special următorul lucru. Un aspect pe care l-a menționat și reprezentantul Comisiei Europene și care a fost uh, menționat și de antevorbitoarea mea, însă doresc să îl subliniez o dată în plus. Studiul nostru consideră că această soluție one size fits all uh, vorbea despre vechea PAC. Această reformă oferă posibilitatea statelor membre să fie flexibile și să facă adaptări posibilitate care nu exista la fosta PAC. Deci acum există flexibilitate pentru statele membre care au posibilitatea de a diferenția în ceea ce privește plățile. Deci un pas înainte din punctul nostru de vedere și un avantaj al noii PAC. Multe dintre intervențiile dumneavoastră, mai ales cele din partea țărilor est-europene, sunt de înțeles și se referă la marile diferențe care există în continuare în ceea ce privește uh, primele și plata acestora. Sigur că există diferențele care sunt și foarte mari în realitate. De aceea există și acest mecanism extern de convergență pentru a compensa aceste diferențe. Și mi se pare și corect să fie așa. Însă, așa cum a spus și colega mea, este la fel de important să avem o plată forfetară pentru toți fermierii. Însă, dacă vorbim despre o unitate pentru toți, atunci nu ar fi corect, pentru că de deci ce am realizat reforma? Am vrut să ne îndepărtăm de uh, ceva care se concentra pe produs asupra, uh, și către un produs care se concentra pe fermieri. Dorim ca și bunurile publice să fie recompensate care sunt produse în agricultură, iar oamenii știință agricoli subliniază că aceste bunuri agricole au costuri diferite de producție. Așadar, este nevoie de o compensare pentru producerea acestor bunuri publice, care este diferită. Așadar, dacă plătim per hectar, deci avem un hectar, atunci acesta nu va avea aceeași valoare și nu va da același număr de bunuri publice în toate regiunile și în toate țările. Și nu este un scandal dacă plata per hectar este diferită în funcție de ceea ce se găsește în fiecare țară. Însă sunt într totul de acord că avem în continuare diferențe mari și acestea sunt uh, dificil de acceptat la nivel politic. Este așadar nevoie de pași suplimentari, deci avem nevoie să reformăm în continuare PAC. Și sigur că este nevoie să lucrăm uh, și mai mult la convergență extern și intern, pentru că există diferențe mari și în interiorul statelor membre. Și un pas suplimentar în această privință, în această direcție, este cu adevărat necesar. Însă aceasta nu este o mare problemă. Putem să spunem că agricultura în Europa este diferită de la un stat la altul iar costurile, respectiv subvențiile, pentru că vorbim aici despre producerea de bunuri publice, ei bine, aceste subvenții vor fi configurate diferențiat. Trebuie să diferențiem între plăți la nivelul statelor membre. Președintele, mai dorește cineva uh, să adauge ceva, să completeze, eventual între oaspeții noștri? Domnul Henke, vă rog o observație. În studiul nostru ne-am concentrat pe primul pilon cu preponderență. Știm că există și un studiu cu privire la cel de-al doilea pilon. Însă, un aspect care ar putea fi interesant ar fi evaluarea politicii per total, pentru că primul pilon este configurat diferit se pune accentul puternic pe producerea de bunuri publice și de, re pe recompensarea corespunzătoare. Însă, evaluarea diferită a celor doi piloni, diferențele, sunt importante, dar există și sinergii și există și un conflict între cei doi piloni. Așadar, cred că ar fi o bună ocazie să se aducă la un numitor comun toate aceste lucruri, să se pună față în față cele două studii și eventual să se realizeze o analiză comună. Președintele, un minut pentru experții noștri. Deciziile de la nivel național, s-a discutat despre ele. Modul în care este implementată noua PAC, sigur că acesta este dificil de evaluat. Este o politică care s-a modificat puternic, o politică care pornește de la o promovare selectivă și cred că este important ca Comisia sau Parlamentul să poată trage concluziile și învățămintele necesare și să se uite ce și cum au făcut statele membre, să analizeze aceste lucruri, să vadă care au fost greutățile pe care le-au întâmpinat în ceea ce privește implementarea noii PAC. Sigur, poate trebuie să mai așteptăm ceva timp, însă în Italia și cu siguranță nu numai în Italia, s-a subliniat mereu că este o politică foarte complicată, că PAC-ul este greu de implementat ceea ce a dus și la probleme, la dificultăți de implementare. Însă, la o revizuire pe termen mediu, și atunci când discutăm despre perspectiva financiară, va trebui să analizăm cum se prezintă această politică reformată și care ar fi modificările pe care trebuie să le mai facem, astfel încât să mai ajustăm pe aici, pe acolo pentru cea de-a doua perioadă de implementare din cei șase ani pe care avem la dispoziție. Președintele, mulțumesc pentru prezentare și pentru materialele pe care le-ați uh, pregătit. Sunt cuprinzătoare și putem să le analizăm. Cred că putem să tragem două concluzii. În primul rând, ceea ce a spus și Comisia, este mult prea devreme pentru a face o analiză profundă. Este un început bun, însă este de asemenea important să privim înapoi și să continuăm această analiză, iar în ceea ce privește verificarea, să folosim ceea ce avem deja. 2015 este primul an în care începe implementarea la nivelul agriculturii, și la nivelul agențiilor uh, pentru agricultură și acum sunt colectate și primele experiențe. Mulțumesc încă o dată! Dacă doriți să rămâneți alături de noi, vă rog să faceți acest lucru și ne bucurăm să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre prezentarea raportului Copacogeca cu privire la dezvoltarea cooperativelor agricole în Uniunea Europeană și dezvoltarea acestora. Copa Cogeca s-a adresat uh, comisiei noastre cu răgămintea de a putea să prezinte raportul său cu privire la aceste cooperative agricole în Uniunea Europeană. Conform deciziei uh, coordonatorilor, s-a decis să, prez, să prezinte Copacoge acest raport. Vicepreședintele uh, acestei instituții este alături de noi și ne va prezenta raportul. În sală este și secretarul general al Copacogeca, domnul Pesenen, care este oaspetele nostru astăzi și ne bucurăm că este alături de noi. Vă rugăm să veniți aici alături de noi pentru a putea să susțineți prezentarea. Thank you. Bonjour. Hello. Thank you. Panie Magnusson, ma pan Ok, you Thank you. Vă rog, aveți cuvântul. Dear Chairman of the Agricultural Rural Development Committee. Stimate domnule președinte al uh, Comisiei Agri, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat la reuniunea și comisiei dumneavoastră pentru a vă împărtăși concluziile cele mai importante ale raportului nostru cel mai recent cu privire la dezvoltarea cooperativelor agricole în Uniunea Europeană. Aș vrea, în primul rând, să mă prezint pe mine însumi. După cum v-a spus și domnul președinte, numele meu este Thomas Magnussen vin din Suedia. Noi producem uh, lapte, carne, cereale și, de asemenea, avem o activitate uh, susținută în domeniul forestier. Lucrez împreună cu fiul meu, sunt un fermier activ și uh, practic agricultura, după cum spuneam, în mod activ. Este un moment crucial din două motive. În primul rând, pentru că tocmai am început anul acesta cu implementarea reformei PAC. rolul uh, organizațiilor producătorilor și a fermierilor este unul oarecum neobișnuit. Al doilea motiv îl reprezintă condițiile dificile de pe piață cu care sunt confruntați fermierii europeni, mai ales din cauza importului uh, către uh, interdicției de a importa produse către Rusia. Aceste condiții dificile ne-au făcut să fim fermi în ceea ce privește convenirile noastre, că cooperativele noastre constituie afacerea și instrumentul cel mai uh, util pe care îl au la dispoziție fermierii pentru a beneficia de o activitate economică eficientă în zonele rurale. Deciziile politice luate la nivel european. Și ceea ce faceți dumneavoastră aici la comisia dumneavoastră trebuie să se bazeze uh, pe o informare coerentă și solidă. Asta ne-am spus noi înșine și acest lucru dorim să îl realizăm prin acest raport care subliniază rolul cooperativelor agricole și a organizațiilor naționale cooperative. În plus, studiul acoperă și profilul actualizat al cooperativelor agricole performanțele economice ale acestora și evoluțiile uh, structurilor din domeniu. Cooperativele contribuie și continuă să dezvolte zonele rurale din Uniunea Europeană, oferind creștere economică și ocupare într-o manieră sustenabilă. Pentru a asigura un cadru funcțional și bine pus la punct din vedere juridic, este necesar să se țină cont de specificitățile cooperativelor și de diferitele tipuri de cooperative și organizații uh, care există în Uniunea Europeană. Acest raport prezintă cifre actualizate, precum și tendințe înregistrate de cooperativele agricole în Uniunea Europeană. Informațiile din acest raport ne-au fost oferite de către organizațiile membre ale COGECA. Astăzi doresc să vă prezint fapte și cifre cu privire la cooperativele agricole și modul în care pot fi utilizate instrumentele pe care au la dispoziție pentru a face față condițiilor dificile de pe piață și pentru a își desfășura activitatea. Avem un model light și, de asemenea, vă voi prezenta un model specific Suediei. Cu sprijinul Comisiei dumneavoastră, Noua PAC a prevăzut uh, șanse noi pentru cooperative și pentru organizațiile de producători. Majoritatea acestora sunt de asemenea cooperative. Aceste noi măsuri oferă sprijin financiar pentru uh, înființarea de noi organizații de producători care pot uh, intra în uh, relații de parteneriat cu furnizorii uh, din lanțul alimentar. Ideea este de a concentra furnizarea pentru a uh, îmbunătăți puterea de pe piață a producătorilor. Sunt dezvoltate și noi activități pentru a spori uh, valoarea lor adăugată în cadrul acestui lanț și pentru a permite fermierilor de a beneficia mai mult de această valoare adăugată. Aceste ob obiective reprezintă esența uh, strategiei pe termen lung a cooperativelor agricole. Acestea doresc să îmbunătățească performanțele economice ale acestora, să le facă să devină mai competitive în uh, lanțul uh, alimentar și, de asemenea, să oferă rezultate mai bune din punct de vedere economic pentru uh, fermieri. În acest context, aș dori să vă prezint câteva concluzii esențiale ale raportului nostru cu privire la dezvoltarea cooperativelor agricole în Uniunea Europeană. The report... Raportul sintetizează principalii indicatori statistici prin producția agricolă în statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, indică și cifrele privind situația cooperativelor din statele membre. Principalii 100 de producători sunt listați în ordinea volumului de activitate din exercițiul anterior, 2013. Numărul total de cooperative agricole este de 22.000 la nivelul Uniunii Europene, cu 6 milioane de membri. Și eu sunt membrul unei asemenea cooperative, grupul Landmelling, ne ocupăm cu aprovizionarea cu produse agricole și cereale în Suedia. Aceste cooperative contribuie la dezvoltarea economică a zonelor rurale, oferind 600 de locuri de muncă. Cifra totală de afaceri, 347 de miliarde de euro. Prezența lor pe piața alimentelor din Europa este una extrem de puternică. Cel mai important lucru este că aceste cooperative s-au dovedit extrem de rezistente la presiunile externe, mai ales în timpul recesiunii. Cifra lor de afaceri a crescut constant și aici mă refer la principalii 100 de producători. 2011 până în 2012 au crescut cu 4% și apoi cu 14% în anul următor. Cooperativele care urmează un model antreprenorial au strategii și activități bine concepute se descurcă mai bine. Ele fac la rândul lor investiții în aval în etapele de procesare și comercializare. De asemenea, am observat că unele dintre aceste cooperative au ajuns să aibă un capital de mai multe miliarde de euro, au crescut așa de mult ca dimensiuni. Majoritatea însă, 90% din cele 22.000 de cooperative din Uniunea Europeană, sunt IMM-uri. Dacă ne uităm la capitolul competitivitate, vedem că principala strategie de afaceri a fost una de creștere, creștere organică sau prin consolidare. Asta s-a făcut prin planuri de investiții și din dorința de a-și promova de a-și spori prezența pe piața alimentelor. Însă nu putem concluziona că există un tipar unic la nivelul Uniunii Europene. Structurile diferă de la un stat membru la altul, de asemenea, diferă și tipurile de activitate. Și cota de piață a cooperativelor variază de la un stat membru la altul. În Europa Centrală și în partea de nord, Finlanda, Suedia, Danemarca, Olanda, Germania, în Franța, Irlanda, cota de piață ajunge la 50% în anumite sectoare. Pe de altă parte, în sudul Europei, Italia, Spania, Portugalia, cota de piață variază între 25 și 50%, cu Grecia sub 25%. În statele care s-au alăturat Uniunii Europene după 2004, situația este clară. Acestea sunt în urmă, cota de piață reprezentată de cooperative este foarte mică. De aceea sunt mult mai vulnerabile pe plan concurențial. Cogeca a discutat foarte mult cu membrii organizației noastre și le-am oferit asistență atunci când e vorba de a utiliza noile instrumentele politicii agricole comune. În ultimele luni am colaborat cu membrii noștri din Estonia, Grecia, Republica Cehă, Slovenia, Polonia, încercând să vedem cum sunt utilizate noile instrumente și oportunități oferite de noua politică agricolă comună pentru a sprijini cooperativele și organizațiile de producători. Aceste discuții au adus la oaltă fermieri, lideri din sector, reprezentanții ministerilor de resort și au prezent, s-au prezentat de asemenea exemple din experiența statelor membre mai vechi. Ce forme de sprijin au existat acolo pentru cooperative și asociații de producători? A doua parte a raportului prezintă cadrul legal în materie de finanțare, impozitare, guvernanță cu privire la cooperativele agricole. Acest cadru legislativ ne prezintă o serie de măsuri diferite în statele membre ale Uniunii Europene. Aceste variații țin de rigiditatea sistemelor legislative naționale din statele membre sistemele legislative naționale, în anumite cazuri, oferă, oferă oportunități fiscale pentru cooperative. În altele, impozitarea se face uh, în mod uniform, indiferent de profil. se ia în calcul nevoia de a evita dubla impunere în cazul tranzacțiilor dintre cooperativă și membrii cooperativii respective. Aceste dispoziții sunt menționate în raport și permit o comparație între cadrul juridic care reglementează activitatea cooperativelor agricole în diferitele state membre ale Uniunii Europene. Ultima parte a raportului se referă la fiecare din cei 28 de membri ai Uniunii Europene cu câte un, o situație pe fiecare țară, un raport de țară pentru toate 28. Organizații naționale, reprezentanții domeniului oferă informații privind activitatea lor în aceste rapoarte, mai ales când e vorba de uh, formare, de informare și de alte servicii pentru fermieri. Informații mai detaliate privind producătorii și sectorul eh, respectiv, de asemenea, pot fi găsite în aceste rapoarte de țară. Aș vrea să discut acum puțin potențialul acestui model, potențialul de a asigura o creștere durabilă și solidă. Cooperativele agricole nu caută creșterea și extinderea în mod activ, cel puțin nu numai asta. Sunt extrem de interesate în inovație, și înnoire. Această capacitate novatoare l a permis să găsească soluții creatoare la o serie întreagă de provocări, de mediu, organizaționale, instituționale și așa mai departe. În 2009, Cosega a introdus Premiul European pentru Inovare Cooperatistă, pentru a promova tocmai aceste inițiative ale cooperativelor agricole în domenii cum ar fi procesarea alimentelor, eficiența resurselor, antreprenorial, eh, antre, spirit antreprenorial și așa mai departe. La ultima ediție a acestui premiu, am premiat o cooperativă din Franța, Dijon Cereal, care a avut o abordare novatoare atunci când a fost vorba de a aduce multă plus valoare produselor lor. De asemenea, o asociație spaniolă a fost premiată pentru modul în care gestionează apa. Și o altă firmă spaniolă, Ganadera de Caspe, a fost premiată pentru sistemul de sprijin care i-a îmbunătățit activitatea economică. Revenind la strategiile cooperatiste, chestiunea principală se referă la capacitatea fermierilor de a face investiții pentru creștere, pentru inovare e nevoie să aloci resurse financiare considerabile dacă vrei să pui în aplicare o strategie de afaceri. Aș vrea să vă dau un exemplu al modului în care organizația noastră sprijină sectorul la nivel european. În 2008 am creat forumul COSECA, forumul de afaceri. Noi invităm aici uh, directori de cooperative sau reprezentanți acestor cooperative din diferite sectoare agricole, îi aducem la oaltă și le oferim oportunitatea de a discuta strategiile proprii de afaceri. Am avut reprezentanți din sectorul cărnii, fructelor, cereale, producție de vin, lactate și așa mai departe. Am discutat și chestiuni orizontale, strategii de afaceri, legislație internațională și inovarea. Și vom organiza un alt forum privind guvernanța la finele acestui an. Structura cooperatistă și-a demonstrat soliditatea permițiunile fermierilor să se strângă la oaltă, să adune capitalul necesar unor investiții pe scară largă. În acest context, salutăm inițiativa președintelui Comisiei Europene de a spori accesul la capital prin planul de investiții Juncker. Cooperativele europene și-au afirmat interesul în utilizarea acestui cadru de finanțare pentru investiții de amploare. Aceste investiții sunt de importanță, importanță esențială pentru competitivitatea lor. Pe lângă nivelul antreprenorial menționat deja, se distinge un alt sector de politici deosebit de important și acesta ține de funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente. De o importanță deosebită este asigurarea unui cadru de funcționare echitabil printr-un lanț de aprovizionare mai funcțional și mai bine pus la punct. În acest context, organizația noastră de mulți ani de zile s-a implicat la nivelul unui forum de nivel înalt în încercarea de a asigura o mai bună funcționare a acestui lanț de aprovizionare. Vrem să punem capăt practicilor neloiale și să eliminăm acele situații în care practicile lipsite de etică aduc câștiguri unor indivizi. Dorim ca la nivel european să existe un cadru juridic care să asigure condiții echitabile și să încurajeze jucătorii de pe piață să facă tranzacții reciproc avantajoase. Dar, ca în orice meci de fotbal, e nevoie de un arbitru. Asta înseamnă o, o parte terță, independentă. To thinking that the MEP married McGuinness. Doamna Merritt McGuinness uh, a înaintat un raport care actualmente este discutat în această comisie. În concluzii și în cele din urmă, Aș dori să conchid prin a clarifica faptul că nu introducem o nouă paradigmă ci vrem doar să spunem că rămânem uniți uh, pentru că așa avem uh, de câștigat, uh, despărțiți avem doar de pierdut. nu e de Concluziile studiului prezentat în 2012 de către Comisie sprijin pentru fermieri, uh, competitivitate și teoria uh, etaloanelor subliniază importanța cooperativelor în Europeană. Și citeți în acest studiu. O mare cotă de piață pentru cooperative într-un uh, sector anume sau într-o țară anume poate duce la o creștere a prețului și o reducere a volatilității sale, așa cum se întâmplă actualmente în sectorul produselor lactate. De asemenea, fermierii care nu fac parte din aceste organizații uh, din acele state beneficiază de pe urma cotei de piață extinse a cooperativelor. Acești fermieri care nu fac parte dintr-o cooperativă pot să beneficieze de pe urma stabilirii unor prețuri mai ridicate de către aceste uh, cooperative. Și închei citatul. Provocarea este, firește, să ne unim forțele și să le facem să funcționeze într-o piață din ce în ce mai plină de provocări, uh, supusă unor variații ale condițiilor politice. Ar trebui așadar să încurajăm toate părțile vizate, agricultorii și uh, cei care iau decizii, să folosească toate aceste noi măsuri și instrumente pentru a susține aceste cooperative și de asemenea și acțiunile colective în lanțul de distribuție uh, alimentar. Trebuie să fim încrezători că suntem cu toții uh, de aceeași parte a baricadei și că vom face tot posibil pentru a folosi orice oportunitate care apare în PAC pentru a dezvolta și mai mult aceste cooperative. Până la urmă, fermierii europeni și cooperativele agricole europene, precum și politica europeană, precum și decidenții politici, au aceleași obiective și anume să avem un sector agricol și alimentar viabil în Europa, un sector care oferă um, alimente sigure, de calitate, bogate în nutrienți, câte vreme ele respectă și uh, cerințele de durabilitate. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru acest raport și pentru prezentarea făcută. Cu siguranță asta ne va ajuta să înțelegem mai bine problemele agriculturii europene. Aș putea face trimiteri la prima prezentare și am putea vedea că anumite date se suprapun. Totul ține de importanța gestionării potențialului economic și a rolului fermierilor pe viitor. Doamna secretar general, domnul secretar general dorește să adaugă ceva acum sau mai târziu? Mulțumesc, domnul președinte. Cred că vicepreședintele Codeca a prezentat lucrurile foarte bine și nu am nimic de adăugat la cele spuse de dânsul. Mulțumim foarte mult. Domn Danta este primul care ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea care tocmai ne-a fost uh, făcută este extraordinar de interesantă. Ne-ați uh, dat uh, și informații pe hârtie care demonstrează care este realitatea vieții cooperative în cele 28 de state membre. Fac trimitere la acest tabel de pe pagina centrală. În prezentarea voastră a subliniat de asemenea cum în spatele termenului cooperativă se găsesc lucruri diverse pentru că dreptul uh, național încă primează în ceea ce privește chestiunile fiscale, în ceea ce privește chestiunile care țin de dreptul societăților și alte chestiuni sociale. Practic, uh, am decis împreună să armonizăm piața unică, iar PAC uh, este primul mare proiect al pieței unice. Iar acum avem un instrument care creează distorsiune între state, pentru că în spatele termenului cooperativă nu se regăsesc aceleași avantaje fiscale sau sociale. Ați spus uh, în studiu că ați analizat uh, această situație. Oare COPA poate, astăzi sau pe termen mediu, să, rezol, să, să ilustreze situație înspre care ar trebui să ne îndreptăm? Oare acest subiect ar putea face obiectul legislației comunitare uh, nu peste mult timp pentru a avea prin PAC uh, un uh, instrument util pentru toți agricultorii europeni în aceleași condiții? Dacă ne uităm la cifre din acest tabel, putem vedea că avantajele pe care le are un uh, agricultor de pe mâna unei cooperative nu sunt aceleași în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cum ați uh, spus, uh, prin organizarea comună a pieței am încercat să consolidăm această dinamică, dar vedem că în majoritatea statelor noastre lanțul alimentar face față unor turbulențe. În majoritatea statelor noastre presiunea marilor operatori de distribuție este din ce în ce mai agresivă. Mulțumim, domnul Agnew. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Un eurodeputat din Olanda uh, a fost în sală și ar fi putut să răspundă la această întrebare, dacă dumneavoastră nu puteți. Am putut vedea că la punctul 9 avem de-a face cu o situație din Olanda, am văzut că cifra de afaceri acestei uh, organizații din Olanda pur și simplu uh, s-a prăbușit, uh, a scăzut cu peste 50% uh, într-un singur an. Oare uh, există vreo explicație pentru o astfel de situație dezastroasă? Aceasta ar fi prima întrebare. A doua vizează chiar Regatul Unit. Eu vin din Regatul Unit și este absolut evident că nu suntem uh, o țară foarte deschisă la cooperare. Dar există o cooperativă numită Anglas Farmer, care a crescut foarte mult și uh, aș dori să văd unde anume se regăsește în tabel. Uh, văd că nu este între primele 10, poate că este undeva la numărul 11, 12 sau după numărul 30. Poate îmi puteți da un răspuns. Știu că este o întrebare foarte specifică. Mulțumesc. Domnul Salimovici are cuvântul. Eh, Skulle jag också vilja passa på att tacka för en bra presentation. Mulțumesc, doresc um, să-mi exprim și eu mulțumirea pentru o prezentare foarte bună pe care am auzit-o și doresc să adresez două întrebări. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Cooperativele reprezintă o posibilitate de a consolida puterea producătorilor. În agricultură ne confruntăm adeseori cu problema că producătorii se găsesc la ananghie, pentru că, pe de o parte, există marile concerne, pe de altă parte sunt la sfârșitul lanțului, iar poziția lor de negociere este astfel limitată. Iar cooperativele pot spori această putere. Sunt de acord cu acest lucru și trebuie să ne asigurăm că uh, putem avea pe termen lung o agricultură bună. Pe de altă parte, însă, o cooperativă în sine poate înfrâna eventual eficiența în agricultură. Deci, o cooperativă, întreb dacă poate să fie o frână, pentru că încercăm să fim inovatori și să obținem mai multă eficiență la nivel agricol. Avem nevoie de asta. Și în acest context doresc să adresez două întrebări. În primul rând, cum uh, se poate păstra modelul de cooperativă și în același timp să fie consolidate cooperativele, fără ca în același timp să se uh, creeze și o piedică, o înfrânare în calea eficientizării agriculturii. Aceasta este prima întrebare. A doua, cum putem să creăm condiții bune între diferitele modele de cooperativă astfel încât să reiasă că țările sunt diferite, pentru că, pe de o parte, se dorește păstrarea metodelor eficiente, dorim să avem o piață internă care să se dezvolte în mod unitar, să se obțină mai multă convergență, mai multă durabilitate și să existe mai multe alimente pentru populație. Mulțumesc! Domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Presupun că pot vorbi finlandeză sau nu? Da, deci pot vorbi și finlandeză. Minunat. Din păcate nu există interpretare uh, din finlandeză. Engleză doar. Bun. Voi vorbi engleză atunci. Văd că avem reprezentanți din Suedia și Finlanda, două uh, țări uh, agricole ale Uniunii Europene. Uh, o să am una sau două întrebări. Oare există vreun risc de a neglija dezvoltarea cooperativelor odată ce ne axăm pe implicarea organizațiilor de producție și cum putem să ne asigurăm că interesele celor care iau decizii la nivel politic uh, vizează acest model de uh, cooperare. Uh, sper că m-ați înțeles. Dacă nu, aș putea să formulez întrebările și în finlandeză. Okay, then I can ask that onko jotakin riskiä, kun kehitetään tätä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 Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, felicit vorbitorii pentru prezentarea făcută și um, din materialul prezentat aici ne dăm seama că, de fapt, într-adevăr, în țările recent intrate în Uniunea Europeană, într-adevăr, este o problemă. Eu vin din România unde din păcate dat fiind faptul că am stat foarte mult sub uh, comunism sub o formă de organizare colectivă există o oarecare reținere pentru ceea ce înseamnă aceste forme asociative și eu personal am inițiat o campanie la nivelul uh, zonei de unde sunt eu pentru a stimula uh, fermierii să se asocieze dat fiind faptul că până la urmă aceasta este în opinia mea uh, aproape singura modalitate de a rezista pe piață. aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră însă dacă nu aveți posibilitatea de a vă intensifica acest, această acțiune în aceste țări uh, est europene care ele sunt tributare unor anumite mentalități și de aceea este mai greu să fie mișcate în această direcție și cred că ar trebui să aveți în vedere această posibilitate de a vă implica mult mai uh, activ în aceste state. mulțumesc. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Această prezentare a fost foarte interesantă. Eu vin din Sud, de la Valencia, din Spania, și am văzut în top 10 că există anumite zone din Spania unde se cultivă fructe și legume. Aș dori să adresez câteva întrebări. Prima, dacă în studiile dumneavoastră ați uh, evaluat uh, evoluția veniturilor producătorilor, pentru că uneori suntem criticați că cooperativele își uh, sporesc cifra de afaceri, exporturile, uh, fac uh, afaceri și asta nu se reflectă și în veniturile fermierilor. Apoi, în țara mea cel puțin, există acum o discuție intensă legată de fuziunile între cooperative. Recunoaștem că la un moment dat s-au constituit prea multe asemenea cooperative Adesea operatorii din motive istorice uh, s-au uh, implicat în uh, aceste cooperative, iar acum agricultorii și-au dat seama că e mai bine să fuzioneze, nu e Poate aceasta este calea de a oferi mai mult sprijin agricultorilor. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile pe viitor? Uh, vreți mai multe cooperative eficiente sau uh, mai puține mai mari? Mulțumesc! Doamna Aguilera Garcia are cuvântul. Mulțumesc, ca și colegul uh, care s-a exprimat anterior și eu vin din Spania. Eu vin dintr-o zonă unde cooperativele deja sunt uh, importante, vin din Andalusia. Acolo cooperativele deja au o poziție importantă. Și asta chiar dacă aceste cooperative nu se regăsesc în uh, topul uh, dumneavoastră. Poate există niște informații interesante pe care le-aș putea adăuga la ceea ce, le-ați, la ceea ce ați spus dumneavoastră. Dacă ne gândim la Spania, la uh, cooperative, numărul membrilor lor și cifra lor de afaceri, um, putem să vedem că, um, spre deosebire de Danemarca, unde există aceeași cifră de uh, afaceri, uh, numărul Uh, cooperativelor uh, diferă. În Danemarca sunt 28 uh, asemenea, de cooper- asemenea cooperative, iar în Spania peste 3000. Deci vorbim despre același volum de afaceri, însă cu diferențe majore în ceea ce privește numărul acestor cooperative. În ultimii 10 ani s-au făcut foarte multe eforturi pentru a promova cooperativele. În Spania s-au depus foarte multe eforturi în acest sens și am văzut uh, anumite rezultate. S-au făcut anumite progrese, poate nu au respectat neapărat rezultatele dorite, însă au existat îmbunătățiri în ceea ce privește situația uh, fragmentată la care se referea colegul uh, meu. Nu am reușit să ajungem la numărul de 28 de cooperative precum în Danemarca, dar numărul lor a mai scăzut. Uh, oamenii uh, acum se axează foarte mult pe cercetare, fac eforturi în acest uh, sens, însă adesea nu se obține un preț foarte bun pentru producători. Producătorii în lanțul de distribuție au nevoie de prețuri adecvate și de protecție adecvată. Și asta trebuie să se întâmple și în cazul agricultorilor care fac parte din cooperative. Obiectivul ar fi așadar să se rezolve problemele din uh, lanțul de distribuție alimentar, însă dacă ar fi fost ușor de făcut uh, acest lucru, deja l-am uh, am fi rezolvat situația. Dar e clar că nu avem de-a face cu o sarcină ușoară. Am lucrat la uh, raportul Magrini și mă bucur Uh, că spuneți că este un raport bun. Asta este și părerea mea. Mai trebuie făcute anumite corecturi, însă este un document uh, de plecare foarte bun. Bineînțeles, însă trebuie să îl și finalizăm. Ai fi interesant uh, să vedem ce se va întâmpla odată ce acesta va fi finalizat. Însă am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Dumneavoastră reprezentați, practic, cooperativele. Credeți că ați putea uh, stabili anumite coduri de conduită, coduri deontologice? Uh, credeți că ele ar putea rezolva o parte dintre problemele în care se confruntă aceste cooperative? Unii vin și ne spun că legislația uh, spaniolă este minunată, dar pot să vă asigur că avem aceeași probleme în Spania ca și în uh, Suedia, Olanda, Belgia sau Germania oamenii câștigă prea puțin în ciuda legislației minunate. Deci este o problemă care uh, trebuie abordată. Credeți însă că aceste coduri deontologice ar putea fi o bună cale de urmat? Și apoi, uh, încă o întrebare. Ce credeți că ar putea rezulta de pe urma tratamentului diferit aplicat OMG-urilor în diferitele state membre. Există anumite uh, state care exclud uh, folosirea lor, altele care deja le folosesc în Uniunea Europeană. Ce credeți că ar putea să iasă din această situație? Mulțumesc. Hoibuș. Mulțumesc, doamna, doamna Hoibuch. Mulțumesc că nu am putut asculta întreaga dumneavoastră prezentare pentru că am fost uh, la altă comisie. Însă se discută despre continuarea și dezvoltarea ulterioară a cooperativelor. La ce vă referiți? La dimensiunea acestora sau la puterea pe piață a fermierilor, despre care era vorba inițial atunci când acestea au fost înființate, de a-și uni puterile fermierii? Ei bine, eu sunt uh, membră într-o cooperativă și îmi oferă produsele, laptele cu care lucrez, cooperativei. Eu lucrez la o cooperativă mică, pot să mai particip la adunările membrilor, însă mă uit pe listă și dacă aș fi membră la una dintre cooperativele mai mari, atunci nu aș mai avea drept dreptul să intervin. Și mă întreb în ce măsură este aceasta o uh, afacere operativă. Cum uh, pot influența furnizorii uh, acest lanț de aprovizionare. Noi, dacă producem cereale la noi în Germania și nu există altă piață de comercializare, mă întreb unde se găsește uh, puterea pieței. Pentru că nu se mai urmărește scopul inițial al acestor, al acestor cooperative. Trebuie să diferențiem Vorbim despre lapte, despre cereale, abatoare, ă, nu contează care este domeniul. Am avut și un abator. Ei bine, interesul inițial a fost ă, la nivelul materiei prime ieftine, care ar trebui să fie oferit de către țărani. Ei bine, colega mea a spus acest lucru. La bani, la țărani ajung prea puțini bani prețurile se orientează în funcție de interese și nu în funcție de ceea ce se obține pe piață cu adevărat. Așadar, am o problemă cu această viziune referitoare la dezvoltarea ulterioară a cooperativelor, pentru că ar trebui să ne gândim la ideea de bază a cooperativelor, cea care uh, vizează sporirea puterii fermierilor, a țăranilor care stau în spatele acestor cooperative. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Adevărat că există tradiții agricole diferite și mă gândesc că cooperativele joacă un rol esențial mai ales pentru fermierii care lucrează aproape unii de ceilalți. Aș dori să mă alătur și intervențiilor precedente spunând că dimensiunea cooperativelor uh, devine din ce în ce mai mare, acestea devin niște monștri Și cred că astăzi ne confruntăm cu o mare uh, dificultate, uh, pentru că acestea devin niște structuri uh, birocrate foarte departe de membrilor. Poate ar fi bine ca membrii să păstreze puterea. Acest lucru mie mi se pare foarte important. Domnul Bugovici. Domnule Bugovici. Mulțumesc. Eu provin din Slovenia și la noi avem de asemenea o istorie îndelungată în ceea ce privește această tradiție a cooperativelor. În timpul perioadei comuniste, cooperativele erau uh, organizate puțin diferit, iar acum avem o serie de probleme care au legătură cu aceste întrebări care au fost adresate aici. În primul rând, cum să organizăm cooperativele pornind de la producție, de exemplu, producătorii de mere împreună, producătorii de lapte împreună, sau să avem un amestec de cooperative. La noi, în Slovenia, avem cooperative care se ocupă de tot felul de tipuri de producție, dar există un deficit în ceea ce privește um, modelul de sprijin al acestor cooperative. Și aș vrea să vă întreb, cum putem influența, în calitate de fermieri, aceste procese și cum pot cooperativele să concureze cu acest sistem uriaș, cu marile magazine, pentru că trebuie să ne întrebăm cum să vindem și noi avem probleme cu privire la acest lanț de aprovizionare cu alimente. Așadar, care este sugestia dumneavoastră? În ce direcție vă gândiți că va avea loc dezvoltarea? Mai ales că această divizare a veniturilor este foarte importantă și ea reprezintă o mare problemă cu care se confruntă în prezent fermierii. Pentru că ei trebuie să uh, primesc o parte mai mare a prețului de pe piață. Influența fermierilor nu este suficient de mare, iar cota uh, care le revine din acești bani nu este cinstită. Sorry, I missed the first half. Domnul Flanagan, mulțumesc pentru prezentare. Am auzit și intervențiile deputaților și în ceea ce privește anumite companii din Irlanda și mai ales Glanby, aș vrea să știu care este uh, părerea dumneavoastră cu privire la aceștia. Pentru că inițial, când aceste companii au fost înființate, în țara mea a existat o, mândrie cu privire la gestionarea acestelor. Însă, Glambia a, a uh, înregistrat un milion de euro în Luxemburg pentru a evita taxele. Și aș vrea să știu cum uh, pot fi ajutate persoanele uh, și micile exploatații, uh, cum au acestea de câștigat de pe urma unor astfel de modele. Cred că este important ca producătorii primari să reușească să își unească forțele astfel încât să le facă față celor cărora le vând produsele. Dar ne confruntăm cu situații precum cea prezentată și uh, de cele mai multe ori uh, lupul se îmbracă în haine de oaie și uh, se prezintă astfel în turmă. Da, nu prea mai știm unde începe lupul și unde se termină oaia în toată această ecuație. Dziękuję. Jeśli mogę, to w tej chwili ja. Jeśli chodzi o przyszłość, jakie trendy... Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, spune domnul președinte, în ceea ce privește uh, cooperativele și tendințele în Europa. Aș vrea să știu care sunt tendințele la nivel european și cum se dezvoltă acestea, chiar și la nivel mondial. Concentrarea, legătura între cooperative reprezintă un proces natural care, reprezintă și de fact, ă, care depinde și de factorii ă, de pe piață și de forțele care se găsesc aici. Sigur că trebuie să se țină cont și de interesele fermierilor. Și aș vrea să știu cum pot fi exprimate aceste interese ale fermierilor cel mai bine în timpul procedurii, în desfășurare, dar și atunci când este vorba despre evaluarea activității acestora de către specialiști și există o anumită etapă, iar apoi, uh, sigur că specialiștii pot veni cu o uh, evaluare. Problema este că atunci când sunt uh, analizate cooperativele, se găsesc într-o anumită etapă, în anumite țări există modele mai vechi, sigur că stadiile de dezvoltare sunt diferite în statele membre și există și concurența, există alți actori privați care sunt și ei prezenți pe piață, iar uh, pe fermieri îi interesează ce primesc. E mai puțin important de la cine. Iar cooperativa ei bine, aici este vorba ca ambele părți să fie mulțumite și împreună fermierii și cooperativele pot uh, influența prețul și pot face față uh, presiunii din exterior. O cooperativă ar putea să exercite o oarecare influență. Și sigur că rămâne și problema competitivității. Cooperativele trebuie și ele să fie competitive trebuie să aibă propria contribuție în acest sector. Acestea sunt observațiile mele, comentarii pe care doream să le fac. Mulțumim foarte mult și acum vă rog să luați cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sunt bucuros uh, de interesul arătat, pentru că ați adresat foarte multe întrebări interesante. Și aș vrea să spun un lucru. Acest subiect al cooperativelor este foarte important pentru mine și este apropiat de sufletul meu. Așadar, vă rog să-mi permiteți să vorbesc în suedeză pentru a putea fi mai natural, pentru a mă exprima mai bine. Se poate? Aș vrea să spun uh, următorul lucru. Eu am crescut uh, cu cooperative în jurul meu. Tatăl, bunicul meu erau activi în cooperative, dar în același timp uh, am, uh, au existat și evoluții, au existat modificări în jurul nostru și evoluțiile au fost diferite. Sigur că o exploatație organizată cooperativ trebuie să fie la fel de eficientă ca orice altă întreprindere cu un alt tip de organizare. Au abordat mai mulți deputați acest subiect și sigur că trebuie să ne întrebăm cum trebuie abordate întrebările uh, adresate. Și, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că fermierii sunt cei care decid, pentru că ei sunt proprietarii. Așadar, ei decid cum se dezvoltă o cooperativă. Cine este liderul, cine este executorul. Deci, până la urmă, puterea stă în mâna fermierilor. Avem uh, Ala Foods în uh, Suedia, noi suntem membri în această cooperativă și sigur că există mulți uh, lăptari care nu sunt mulțumiți cu dezvoltarea, cu evoluția food și nici cu evoluția prețurilor. Însă, compania este activă pe o piață multinațională și trebuie ținut cont de acest lucru, pentru că prețul pieței este cel valabil. Dacă o cooperativă să fie mare sau mică, acest lucru depinde de premisele care există pe piață. Cum doresc fermierii să își exploateze uh, ferma? Cred însă că și o cooperativă mică, locală, poate avea influență la nivel local și poate fi la fel de puternică ca și o cooperativă, ca și o întreprindere mare, precum Campina, Ala sau alți actori mai mari de pe piață. Apoi, am avut uh, senzația că lumea se modifică rapid și marile lanțuri comerciale, Tesco, Carrefour, Walmart, toate acestea cresc, devin mai mari, mai eficiente și puterea lor sporește. Într-o atare situație, cred că este foarte important să avem mari cooperative care să poată să le facă față de la egal la egal acestor mari companii. Sigur că înțeleg ceea ce ați spus și anume cum putem să sporim interesul pentru cooperative. Sigur, există și o moștenire pe care o duceți cu dumneavoastră. Ei bine, aceste forme trebuie prelucrate. În România, în Polonia, în Cehia, în țările cu un trecut comunist, trebuie să existe aceleași condiții ca și uh, pentru uh, țăranii, fermierii din țările uh, vestice astfel încât uh, să se dezvolte în aceeași direcție și competitivitatea să sporească în aceeași măsură. În ceea ce privește Spania, domnul Bemonde, uh, vicepreședintele Coseca, mi-a spus uh, cum se prezintă lucrurile în ceea ce privește cooperativele uh, care uh, livrează piersici în uh, Suedia și noi insistăm ca acestea să fie livrate de către cooperativele spaniole.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 uh, organization, member organisation of coreca and COPA, and we were very supportive of this initiative, but unfortunately the intake of that European Cooperative Statute has been... Uh, Însă, din păcate, rezultatele au fost dezamăgitoare în momentul respectiv. Motivul principal pentru asta a fost aceea că situația pe plan juridic diferea de la un stat membru la altul și în mod semnificativ. A existat state membre în care nu există nicio legislație privind cooperativele, în, alte, în altele există norme de drept intern detaliate. Asta a complicat încercarea firmelor de a-și extinde activitatea în alte state membre. A existat și povești de succes. Adla, de exemplu, operează acum în mai multe state membre deci a existat o serie de evoluții pe acest plan, însă sigur suntem departe de unde am vrea să fim. Domnul Agnew s-a referit uh, la un caz specific, Dion, dacă nu mă înșel, e o situație aparte în context olandez strict, n-aș vrea să intru în detalii, Însă aș putea să vă spun ce am învățat din exemplul Marii Britanii. Noi am inclus cifrele respective în raportul nostru, pentru că firma numită dumneavoastră, de câte noi am înțeles, a fuzionat cu alta și atunci ei apar acolo, practic, ca valoare, dar nu listați separat. Probabil prezența lor va deveni mai vizibilă în anii următori. Datele noastre se opresc în 2013 oricum. Domnul Selimovic uh, a avut o serie de întrebări referitoare la cooperative și la modul în care acestea ar afecta piața. Noi am vrea o abordare europeană, am vrea să scadă pragurile în statele membre când e vorba de prezența cooperativelor pe piața respectivă. Să vedeți, concurenții procedează la fel. Clienții noștri de retail sunt mari, sunt eh, reprezintă o proporție uriașă pe piața lor și e foarte greu să joci pe aceeași piață cu ei. De aceea noi vrem să ne întărim poziția de pe piață. După cum au spus câțiva membri ai comisiei, există și întrebări privind modul în care ne organizăm o cooperativă, prin definiție, e o organizație relativ locală. Nu sigur, extinderea e o problemă suplimentară, însă noi încercăm să ne asigurăm că vocile acestor fermieri sunt auzite, indiferent de mărimea cooperativei lor și indiferent de mărimea cooperativei există un numitor comun și anume toate sunt extrem de devotate propriilor membri. Chiar dacă un membru nu e reprezentat în Consiliul de Administrație, simplul fapt că există acea cooperativă îl asigură totuși că interesele lui sunt reprezentate. E vorba de un angajament al cooperativei în general eu și membrii familiei mele am participat la activitatea jumătate de duzină de cooperative, inclusiv în sectorul bancar. Aceste cooperative au adus venituri familiei mele care mi-au permis să merg la școală și să stau astfel, astăzi în fața dumneavoastră. Și de aceea sunt extrem de devotat uh, cooperativelor uh, al căror membru sunt. Domnul Tacula, compatriotul meu finlandez, a pus o întrebare. Întrebarea importantă pentru dumneavoastră aici, în această comisie parlamentară, este în ce măsură putem să răspundem doleanțelor formate în trecut de cooperative. Cooperativele în Finlanda funcționează de mai bine de 100 de ani. Aceste organizații n-ar trebui să pericliteze structuri existente deja de decenii. Dacă creăm o structură concurențială de asociații de producători folosind fonduri europene, asta ar reprezenta o concurență neloială pentru cooperativele în care întregi familii timp de decenii și generații și-au pus, și-au investit veniturile. ne-am vrea să mergem mai departe, permițând fermierilor să se organizeze ei atunci când e vorba de prezența lor de pe piață. Uh, domnul Buda, la rândul său, a avut o intervenție. Noi uh, o lucrăm îndeaproape cu, cu reprezentanța României, practic în fiecare zi sunt în contact cu reprezentanții sectorului, încercând să integrăm în această dezbatere paneuropeană. Obiectivul meu este să avem participare românească și pe plan cooperativ. Sigur, există motive de ordin istoric și politic uh, care îngreunează lucrurile puțin când e vorba de relația cu România, dar în ceea ce privește România, cred că cea mai bună apărare pentru cooperativi este să se, să se organizeze și să își facă vocea auzită pe plan european și eu, sigur, mă angajez să le sprijin cauza. Domnul Sebastian vorbea de veniturile din sectorul agricol. După cum spune și domnul vicepreședinte, cooperativele oferă un mediu mai stabil. Se vorbea de cooperative din sectorul laptelui, dar și în alte sectoare. Și când e vorba de venituri, chiar și pentru necooperatiști, e bine să știm că cooperativele au reprezentat un impact pozitiv, recunoscut de altfel de Comisia Europeană. Doamna Aguilera vorbea de probleme structurale. Știm ce s-a întâmplat cu sectorul uleiului de măslin în Spania. Există multe cooperații, dar trăim într-o lume liberă, nu putem forța pe nimeni să intre în cooperative, nu putem face colectivizare forțată. Aici trebuie să meargă pe bază de voluntariat. vrem ca acest fenomen să rămână real la nivel european, posibilitatea de opt-out la nivel național ar periclita piața comună și ar distorsiona concurența între statele membre. Și la ultimele întrebări am ce încerc să răspund acum. Domnul Bucovici se referea la Slovenia. În experiența mea directă, legea concurenței forțează micile cooperative să se unească pentru că în, în conformitate cu legea concurențială nu, ele nu pot să se asocieze dacă nu fuzionează. Dacă vor să colaboreze, trebuie să formeze o singură entitate pe plan juridic. Am experiență directă din acest punct de vedere și mă tem că în acest context ar fi de dorit uh, o anumită flexibilitate la legea concurenței. Domnul Flanagan a menționat o cooperativă anume. Eu sunt deosebit de mândru de colegii irlandezi cooperatiștii irlandezi au contribuit la succesul agriculturii din Irlanda. Credem că, indiferent de anumite decizii manageriere, rolul lor este esențial atunci când e vorba de a transforma zonele rurale din Irlanda în zone vibrante și prospere din punct de vedere economic. Sunt foarte mândru de ce au făcut colegii irlandezi în contextul acestui exercițiu economic european. În ceea ce privește tendințele actuale, considerăm că această formă cooperatistă ar trebui să fie mai prezentă în mai multe sectoare și, revenind la Polonia, cred că aceasta ar permite o mai bună organizare a fermierilor pe piață. Mulțumim! Domnule Magnusson, mai aveți și noastră un minut la dispoziție. Vorbeam de tendințe. Cred că în viitor vom avea cooperative foarte mari care vor opera pe piața internațională și o să avem și cooperative de mici dimensiuni, strict locale, operând la nivel de sat sau de orășel, care cunosc foarte bine piața locală. E loc pentru toată lumea și toate categoriile. Dar aș vrea să spun, dacă există fermieri care nu sunt mulțumiți cu activitatea unor anumite grupuri. Eu, de exemplu, ca producător de lapte, lucrez printr-o firmă care îmi comercializează laptele. Pentru fiecare fermier e important să știi că există o industrie globală și să ai contacte cu ea, chiar și în sectorul laptelui. Pentru mine orice grup cu care pot lucra e, e un grup bun. Vă mulțumesc. Domnule Flanagan, o, o întrebare suplimentară cu titlu de clarificare. Îmi pare rău că n-am reținut numele dumneavoastră. Lângă domnul Magnus, îmi spuneați că sunteți foarte mândru de cooperativele irlandeze. Eu vorbeam de modul în care aceste companii recurg la paradisuri fiscale. Banii ajung în Luxemburg, în Luxemburg, nu ajung în Irlanda, se folosesc astfel de portițe. Eu v-am întrebat clar cum rămâne cu aceste paradisuri fiscale și cu scandalul LuxLeaks. Uh, sper că nu sunteți mândru de asta, nu sunteți mândru de această practică, pentru că eu categoric nu sunt mândru de astfel de practică. Mulțumim, domnule Flanagan. Sunt sigur că această chestiune nu va scăpa atenției Cogeca pe viitor. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri pentru contribuția lor la organizarea agricultorilor, permițându-le astfel să devină mai puternici din punct de vedere economic și social. Însă am și eu o întrebare proprie. E adevărat aceste cooperativele care doresc să se alăture organizației dumneavoastră și îndeplinesc criteriile necesare, pot fi respinse dacă obiectează o altă organizație cooperatistă din aceeași țară, practic un concurent al lor. Deci un, un, concurentul practic îți poate bloca aderarea la organizația dumneavoastră, chiar dacă toate criteriile necesare sunt îndeplinite. Dacă așa stau lucrurile, aș dori să examinați puțin situația, pentru că mi se pare că vorbim aici de o încălcare a unor drepturi fundamentale. Dacă o cooperativă poate bloca accesul alteia, în încercarea acesteia de a se alătura organizației dumneavoastră, e bine, acest lucru este atunci de natură a ne îngrijora. Și ultima chestiune, ultimul punct de pe ordinea de zi, cu mulțumim invitațiilor noștri, ultimul punct e, se referă la acaparările de teren în Uniunea Europeană, prezentare a Comisiei. DG Agri a pregătit acest studiu pentru noi. Încă o dată, este vorba de acaparările de teren agricol în Uniunea Europeană. O chestiune care ne-a mai fost prezentată și înaintea vacanței de vară, de altfel. Este o chestiune de mare importanță în anumite state membre. Studiul a fost uh, cerut de comisia noastră parlamentară. Noi doream să examinăm chestiunea. Am avut o prezentare pe 17 iunie 2015. În cursul dezbaterii, reprezentantul comisiei, domnul Haniotis, care este prezent astăzi alături de noi, a făcut o serie de observații cu caracter general privind uh, studiul și metodologia. dânsul a, ne-a propus ca DigiAgri să pregătească să de comentarii referitoare la acest fenomen al acapararii de teren agricol. Ați primit uh, nota trimisă de comisie, așa că acum îi dau cuvântul domnului director Haniotis, 10 minute. Oh, thank you very much, Chairman. Uh, I think you... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați uh, punctat corect care este contextul acestui document. A făcut un comentariu într-un studiu comandat de comisia dumneavoastră. Așadar, pot să vă rezum acum pe scurt uh, chestiunile care vizează acapararea terenurilor. Uh, este o problemă care a apărut după criza alimentară din 2008-2009 și asta a avut un impact asupra volatilității prețurilor, asta a afectat firește costul uh, alimentelor. Bineînțeles, uh, trebuie să luăm în calcul aspectele pe termen lung legate de producția alimentară, care firește uh, sunt direct legate de folosirea terenurilor. Anumite mișcări care vizează achiziția de terenuri ne au ne-au vizat pe toți Uh, vorbim despre achiziții de terenuri uneori pe scară uh, mare, mai ales în detrimentul agricultorilor din nord. Sunt chestiuni care adesea apar uh, în statele în curs de dezvoltare și în ciuda faptului că prețurile au, au scăzut și că alimentele vor fi supuse acelorași constrângeri ca în trecut. Eh, există anumite aspecte care merită menționate pentru că sunt importante. Eh, acest eh, subiect a intrat în atenția dezbaterilor din Uniunea Europeană, acaparea terenurilor, adică, dar totul trebuie interpretat în context, uh, trebuie să luăm în calcul definiția și sfera de cuprindere a acțiunilor noastre. De fiecare dată când am avut de-a face cu o dezbatere pentru a uh, discuta aceste subiecte, Ni s-a spus adesea că suntem foarte critici ceea ce privește acapararea terenurilor, prea critici. Așadar, haideți să lămurim câteva dintre uh, aspecte din avizul nostru care se bazează pe fapte. Mai întâi, punctul nostru de plecare este că uh, chestiunile care țin de terenuri sunt foarte importante în contextul politicii agricole comune. Noi am organizat uh, luna trecută în cadrul uh, Expo Milan un atelier de lucru pentru a vedea care sunt nevoile tinerilor fermieri. Uh, așadar, Chestiunea cea mai importantă subliniată de tinerii fermieri a fost accesul la uh, terenul. Cea de-a doua chestiune foarte importantă, accesul la creditare. Practic asta ne-a uh, confirmat faptul că drepturile de proprietate asupra terenurilor uh, sau chestiunile care țin de vânzarea terenurilor necesită o mai mare atenție din partea noastră. Este o zonă care ține răspunderea statelor membre, iar lacunele de informații pe care noi le avem sunt semnificative. Însă accesul la terenuri Uh, nu a reșit ca fiind un aspect esențial din partea tuturor participanților, pentru că uh, aveau impresia că există o încercare prea frecventă a unor de a avea acces la uh, teren, ci din contră, pentru că sunt prea puțini uh, cei care uh, își doreau să uh, achiziționeze teren. Intervenția fără microfon din sală. Is that is that better? Okay, I will try again. Is that okay right now? Yep. Okay. Now, uh, there are briefly our comments go on. Comentariile noastre se bazează pe șase domenii majore. Lipsa unor definiții. Acest concept acoperă prea multe sectoare în același timp și nu avem o definiție clară, general acceptată. achizițiile de teren pe uh, scară largă, acapararea terenurilor, uh, schimburile structurale, uh, concentrarea terenurilor, toate acestea sunt concepte care intră sub uh, aceeași umbrelă. Maybe, maybe. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. There you go. Nu este vorba de land grabbing, ci de micro unplugging. Există o mare diversitate a structurilor agricole în Europa și o mare diversitate a funcționării piețelor uh, terenurilor. E clar că sunt anumite chestiuni care țin de drept, care complică situația, însă nu avem um, o politică pe tot cuprinsul uh, Uniunii Europene care să vizeze uh, aceste um, concepte, ceea ce complică lucrurile. Apoi, uh, ce înseamnă concentrarea terenurilor în opoziție cu acapararea acestora. Am asistat la o schimbare în ceea ce privește ajustarea terenurilor din Uniunea Europeană. Practic, vedem că asistăm la o tranziție înspre ferme mai mari și nu de uh, o concentrare a terenurilor, cum se menționează în studiu. Analizăm, practic, noi informații care ne parvin din partea Eurostat pentru a vedea exact uh, uh ce imagine vom avea de uh, analizat. Trebuie să vedem dacă nu trebuie uh, cumva modificată definiția terenurilor, a dimensiunii terenurilor, pentru ca lucrurile să devină mai puțin uh, complexe. Asta odată ce primim informațiile. Apoi, impactul asupra uh, reformei PAC și a uh, acaparării terenurilor uh, este unul mai uh, complex. Aici putem face trimitere la două studii pe care le-a comandat și care uh, ne indică cât de diferit a fost impactul de la un stat membru la altul. Însă putem înțelege că există aici o legătură între acapararea terenurilor sau ceea ce se înțelege prin acest concept în contextul PAC, care practic este un concept aproape opus cu ceea ce se înțelege în general prin acest termen. Se pare că avem aici uh, de face cu anumite constrângeri. E un subiect care a apărut în discuția pe care am avut-o cu fermierii la acel atelier pe care l-am menționat. Cât privește uh, forțele motrice din spatele achizițiilor de terenuri pe scară largă, ei bine, uh, aici vorbim de mari uh, dezvoltatori, de anumite așteptări legate de prețurile pe piață uh, și estimări legate de uh, nevoia uh, alimentară pe viitor. Sunt chestiuni însă care Uh, există deja de patru ani de zile care ne pot indica faptul că uh, putem intra într-o nouă etapă ale căror implicații pentru dezbatere nu le cunoaștem. Mai există câteva chestiuni metodologice pe care le-am identificat. Uh, trebuie subliniat clar faptul că comentariile noastre, chiar dacă ar putea fi critice, nu au minimizat importanța chestiunii. Din contră, am dorit să găsim contextul potrivit pentru aceste comentarii comentarii. Purtăm o dezbatere și o vom purta și pe viitor în ceea ce privește terenurile în Uniunea Europeană, iar nouă ni se pare că uh, nu vorbim despre un 0,1% cum uh, uh, apare uh, în anumite uh, texte, 0,1% acaparare pe scară largă uh, a terenurilor, credem că acesta este până la urmă un uh, fenomen marginal, ci constrângerile majore care există în ceea ce privește utilizarea terenurilor, mai ales de către uh, noua generație de fermieri. Ori asta are legătură și cu constrângerile legate de creditare cu care aceștia se confruntă. Cred că trebuie să analizăm mai bine lucrurile pe uh, viitor. Uh, și uh, o parte a acestei analize cu siguranță uh, va presupune uh, luarea în calcul a tuturor achizițiilor uh, de terenuri care ar putea uh, fi considerate problematice la un moment dat. Mulțumesc. Proszę Państwa, mam zgłoszonych, dziękuję Panie Dyrektorze, raz. Mulțumim, domnule director. Șase persoane doresc să intervină. Șapte acum. Cât timp mai avem oare la dispoziție pentru aceste intervenții? Nu puteți să vorbiți mai mult de două minute, spune domnul președinte. Doamna uh, Hoinbuch. Intervenție fără microfon. În uh, răspunsul dumneavoastră ați vorbit despre o creștere medie a suprafețelor de 3,8% în Uniunea Europeană, dar ați vorbit de intervalul 2005-2010. Puteți să spuneți ceva și despre perioada de timp după 2010, pentru că această accelerare pe piața uh, terenurilor a avut loc ulterior. Apoi, în ceea ce privește structura și uh, diversitatea, diversitatea structurală, vorbiți despre competența de reglementare care este în acest domeniu la nivelul statelor membre. Acest lucru este adevărat, însă colectarea datelor actuale și punerea la dispoziție a informațiilor este uh, sarcina Comisiei. De ce discutăm atunci despre date care sunt uh, colectate în structura de colectare a datelor din 2010? Așadar, uh, vorbim aici despre niște date și o situație depășită. Apoi, în ceea ce privește răspunderea uh, de partea statelor membre, Bulgaria, Letonia, Slovenia și Ungaria, e bine, acestea uh, vor adopta legi pentru ca uh, proprietatea acestor terenuri mari și vânzarea și tranzacționarea cu astfel de terenuri să fie oprită. Aș vrea să știu în ce măsură este compatibilă această decizie cu uh, competența care este la latitudinea statelor membre. Și mai am întrebări cu privire la reforma PAC și land grabbing, acapararea terenurilor. Spuneți că nu există nicio legătură între acestea, pentru că altfel, acolo unde plățile sunt mari, ar trebui să existe o acaparare a terenurilor mai mare. Însă, din punct de vedere economic, acest lucru nu este corect corect. Este mai ieftin și mai eficient dacă cumpăr un hectar cu 7.000 de euro, pentru că poate că plata va fi directă va fi de 200 de euro, decât în regiunea mea, unde plătesc 50.000 de euro pentru un hectar și primesc 300 de euro plată directă. Așadar, această legătură, această conexiune mi se pare greșită. Și ultima observație pe care vrem să o fac Ați uh, menționat multe puncte critice, însă studiul a solicitat și o bază de date mai bună, lucru pe care l-am spus și la început. E nevoie așadar de mai multă transparență și în punctele pe care le-ați menționat nu vorbiți despre acest lucru, iar studiul solicită în aceeași măsură și implementarea liniilor directoare FAO. Și aceasta mi se pare o sarcină importantă la nivelul Uniunii Europene și nici despre aceasta nu vorbiți în studiul dumneavoastră. Mă interesează răspunsul și în această privință. Mulțumim. Două minute, următorul vorbitor. Doamna Doț. Mulțumesc, domnul președinte. Sper că veți fi la fel de îngăduitor cu timpul uh, cu mine, cum ați fost și cu antevorbitoarea. Aș dori să mulțumesc Comisiei uh, pentru uh, explicații. Ați spus că această chestiune a acapărării terenurilor nu este un subiect simplu, ci unul uh, foarte complex. Astăzi aș dori să mă refer la câteva cazuri care uh, mi-au fost aduse atenție din partea unui stat membru al Uniunii Europene. E vorba despre anumite situații care implică companii uh, cu sediul central în Regatul Unit, Italia și alte state membre ale Uniunii Europene. Iar chestiunea nu este una de uh, uh, calitate de proprietar asupra terenului, ci de închiriere a terenurilor. Proprietarii au fost uh, de acord să închirieze terenurile anumitor companii care apoi au venit cu investiții directe, uh, investiții străine directe, făcând uh, respectivul teren mult mai uh, profitabil. Multe dintre aceste companii au exportat mare parte din produsele pe care le-au cultivat. După schimbarea guvernelor, s-a trecut la o abordare mai naționalistă, iar aceste companii au primit anumite Uh, care primiseră inițial anumite garanții pentru renoirea contractelor de închiriere, uh, s-au confruntat cu situația în care lucrurile s-au schimbat, uh, iar ele sunt amenințate acum, spunându-vi se că trebuie să plece de pe acele terenuri. S-au inițiat și procese în instanță de către aceste companii pentru astfel de decizii. Până la urmă, subliniez faptul că nu vorbim despre achiziții de terenuri sau de calitatea de proprietar asupra terenurilor, ci de închiriere de terenuri prin canalele guvernamentale. Credem că asta contravine Uh, liberei uh, circulații a capitalului. Deja am avut uh, întâlniri cu comisarul Hen în legătură cu acest subiect. Așteptam să discut cu dumneavoastră pe marginea acestor cazuri pentru a vedea dacă Digi Agri poate sau nu să se implice în această situație atât de precară pentru fermierii de la fața locului și care, o situație care firește contravine uh, legislației. Domnul Poson. Intervenție fără microfon din sală. Köszönöm a szót, elnök úr. Az én tudomásom szerint... Uh, Mulțumesc. După părerea mea, în Bulgaria, România, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Letonia, Lituania, Există această procedură de încălcare, după părerea mea. În, în anii care vin, cu siguranță, fenomenul uh, uh, va căpăta amploare. Nu vreau să mă întind prea mult, însă vreau să spun că cel mai important lucru este să uh, evităm uh, dublele uh, standarde. Există uh, legi în uh, Ungaria, care se pare că se bazează pe legislația daneză și franceză, care uh, practic uh, e o legislație similară cu cele din Franța sau Danemarca și care reglementează situația cred că n-ar trebui ca aceste două standarde de măsură diferite uh, să existe. Acesta este aspectul cel mai important. Mulțumim, domnul Agnew. Mulțumesc, domnul președinte. Vorbim despre acapararea terenurilor și, pentru a fi cinstit față de comisie, trebuie spus că este un subiect în care chiar și-au dorit uh, să se uh, implice. Verzii și socialiștii, practic, au inventat această problemă și au spus comisiei că trebuie să se ocupe de această problemă. Dar ce înseamnă, până la urmă, acest concept? Ce înseamnă acapararea terenilor? E ceva ilegal? Nu! Dacă vrei să cumperi uh, teren, plătești prețul cel mai mare și poți să-l cumperi. Nu e nimic ilegal în asta. În orice caz, uh, în lumea, în curs de dezvoltare, uh, puțini sunt cei care trebuie să-și producă alimentele. Oricum, în lanțul alimentar sunt implicați din ce în ce mai puțini. Sunt unii care pur și simplu au fost scoși pe margine de industrie din cauza tehnicii moderne. Pe de altă parte, subvențiile uh, nu au stimulat prea mult acapararea de uh, terenuri. Avem prețurile la bunuri, însă care acum sunt foarte volatile, ca, volatile care au fi putut influența acapararea terenurilor. Apoi există și uh, uh, o presiune demografică, din ce în ce mai mulți oameni care trebuie hrăniți. Însă aceste prețuri uh, mai mari, cel puțin, uh, permit o pensie decentă celor care vând. Să nu uităm acest uh, lucru. Uh, sunt uh, anumiți uh, agricultori care nici măcar uh, nu intră în scheme de pensionare. Dacă Comisia ia măsuri, nu poate să o facă decât pentru a interfera în ceea ce privește raportul dintre vânzător și cumpărător. Mi se pare că ați fost rugați să vă amestecați. Părerea mea este că ar trebui să nu o faceți. Acesta este și sfatul meu. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Da, aveți dreptate, însă până la urmă ă, pământul are o valoare ă, deosebită, este un mijloc special de producție. Există anumite chestiuni politice și sociale care sunt vizate aici. Eventual am putea vorbi și ă, despre apă la un moment dat în acest fel sau despre aer. Asta este părerea mea personală aș fi mai precaut uh, aici. Înțeleg că, că există libera circulație a capitalului, însă există anumite limite, așa cum există limite și pentru libertatea noastră personală. Domnul Hausling. <laughs> of, iar trebuie să vorbesc după dumneavoastră. În sfârșit, uh, are loc audierea pe care o tot solicitasem în calitate de vers pe această temă. Mi se pare însă ciudat că Comisia ne prezintă un studiu pe care încearcă să-l prezinte relativizat, un studiu care face niște afirmații cât se poate declara. iar Comisia spune că nu există nicio definiție a land grabbing-ului. Sigur că există o definiție și avem așa ceva și în Europa și putem stabili cât se poate declara despre ce este vorba. Este vorba despre investitori care uh, acaparează terenuri care nu sunt ale țăranilor, care nu au nimic de a face cu agricultura, care își uh, fac investițiile în acest domeniu, iar tinerii fermieri nu mai obțin terenuri pentru că nu mai pot face față prețurilor și nivelului acestora. Sigur că avem o definiție. Și dacă nu avem, e bine Comisia să vină cu o definiție clară. pentru că atunci ar putea să se orienteze în funcție de definiție și ar fi valabilă pentru multe uh, zone din Europa de sud-est. Și ne-am dat seama că multă lume intervine aici care nu are nicio legătură cu agricultura. Și toate acestea sunt forme de land grabbing. Studiul a făcut afirmații clare, de exemplu, că nu avem această plafonare. Asigur că uh, acesta nu este vina Comisiei, că nu avem un plafon în ceea ce privește capping-ul, însă nu are nicio vină Comisia aici, ei au propus o astfel de plafonare, dar trebuie să ne gândim și la o reformă în acest sens a PAC. Așadar, cred că ar trebui să discutăm despre această temă cât se poate de clar, să avem o audiere pe această temă și să discutăm despre aceste lucruri. Dar să ne prefacem că în Europa nu avem o problemă în acest domeniu și să relativizăm totul, ei bine, nu cred că este un lucru bun din partea Comisiei. Cușmiuc. Mulțumesc, domnul Cușmiuc. Mulțumesc. Problema în ceea ce privește acapararea terenurilor în Europa Centrală și de Est și în Polonia este o problemă, o problemă reală și o întâlnim menționată și în raportul Institutului de la Bruxelles cu privire la țara mea. În țara mea este o problemă care apare frecvent. Polonia este puternic afectată și cred că aici este vorba despre 200.000 de hectare care sunt uh, achiziționate în mod ilegal, au fost achiziționate în 2000, din 2004 în 2014 ilegal și există două tipuri de cumpărare ilegală. În primul rând, printr-o altă persoană sau prin intermediul unei companii din străinătate care însă este un acționar minoritar în compania respectivă, dar, în fapt, nu este uh, cel care decide. Așadar, o companie externă. Și sigur că acest lucru depinde și de uh, prețurile diferențiate. Domnul Hoising are dreptate când spune că în Europa Centrală și de Est, tinerii fermieri au probleme cu accesul la terenuri, pentru că pur și simplu nu și-l mai pot permite. Nu obțin creditele pentru a putea, putea achiziționa aceste terenuri. Creditele sunt greu de obținut, prețurile sunt mari și aceasta este o problemă reală, serioasă, cu care se confruntă toate țările din Europa Centrală și de Est, iar în Polonia este o problemă cu adevărat tangibilă. Comisia nu trebuie să bagatelizeze această problemă. Trebuie să se analizeze lucrurile cu atenție și să se înainteze propuneri astfel încât fenomenul să fie limitat. Și pentru ca și fermierii adevărați să aibă acces la terenuri terenuri pe care vor să le lucreze. Mulțumesc, domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu doar că opiniez și eu că trebuie să se ocupe Comisia de această chestiune, dar aș putea spune că n-a făcut-o la modul serios până, până acum. Au, până acum, dat fiind faptul că politica agricolă comună se desfășoară până la urmă în jurul ceea ce înseamnă terenul dacă nu ai teren nu poți să faci uh, agricultură și atunci este foarte important ca toate politicile de la nivelul comisiei să aibă în vedere și această chestiune a ceea ce înseamnă concentrarea terenurilor pentru că și eu vin din românia unde din păcate o bună parte a terenului este deja cumpărat de marile companii din uh, alte state nu ar fi o foarte mare problemă această chestiune doar că o bună parte a acestui teren rămâne nelucrat și atunci aici este o problemă pe care comisia trebuie să o aibă în vedere și ce este de făcut în această situație. nu mai puțin uh, important este și ceea ce înseamnă crearea unor condiții similare de cumpărare a terenului la nivelul țărilor membre ale uniunii europene pentru că nu se poate ca într o țară să ai anumite condiții de a cumpăra terenul iar în altă țară să ai nevoie de alte condiții pe care foarte greu le poți îndeplini și de aceea cred că această piață unică funciară ar trebui să fie avută în vedere de către comisie. mulțumesc. Am iar. Iar. Domnul Iar. Da, și eu consider că trebuie să ne preocupăm de această problematică. Îi dau o dreptate domnului Heusling, însă cu privire la un punct nu sunt de acord cu el. Problema este că terenul trece uh, și ajunge în mâna arendașilor Sigur că trebuie să existe o competiție, însă terenul este considerat uh, un tip de activă. Sigur, avem și prețurile care sunt uh, în creștere. Uh, plățile directe însă își pierd aici utilitatea și nici măcar plafonarea nu mai joacă niciun rol, pentru că au loc multe speculații. Uh, Aș vrea ca Comisia să se preocupe mai în detaliu de aceste lucruri, pentru că noi suntem îngrijorați, terenurile au un caracter deosebit, noi dorim ca terenurile să ajungă la uh, cei care îl pot folosi în mod corespunzător și trebuie să avem grijă pentru ca evoluțiile să nu fie unele care nu sunt corecte. Mulțumesc, domnul Vocioschi. Mulțumesc. Spunea cineva că nu știe ce este land grabbing-ul, dar uh, deja din secolul XVIII, în istoria Regatului Unit, uh, a existat acest fenomen. Micii fermieri au fost uh, izgoniți pentru că se dorea obținerea unor suprafețe mai mari și pentru că se dorea investirea, să se investească mai mult în uh, zonele industriale și în dezvoltarea industriei. Acum, ei bine, situația s-a schimbat și ne confruntăm cu o problemă mare în noile state membre, mai ales în estul uh, Uniunii Europene. Practic putem vorbi despre două Uniuni Europene și despre două niveluri diferite de evoluție. Veniturile uh, în Uniunea Europeană sunt diferite. Vorbim despre un uh, o plată cu ora de 25 de euro în Danemarca, iar în uh, Polonia aceștia sunt plătiți pe ore doar 3 euro. Și sigur că pe piața internă această diferență joacă un rol important. Și sigur că este important și cine cumpără terenul, dacă cineva din Danemarca sau cineva din Polonia. Și sigur că piața va uh, acționa în uh, interesul celor din vest care cumpără terenurile. Sigur că trebuie ținut cont și de legislațiile fiecarei țări în parte. În Franța, de exemplu, legislația prevede că orice țară poate cumpăra, însă uh, există și o condiție care trebuie îndeplinită, cel puțin în legislația franceză, și anume ca familia respectivă să locuiască de multă vreme în spațiul respectiv. Însă trebuie să ne protejăm în fața speculațiilor Uh, cu uh, terenuri și achiziții de terenuri. Au existat și proteste ale fermierilor, au existat și rețineri în urma mișcărilor de protest. Toate acestea sunt însă aspecte ce țin de uh, politica internă. Dar există probleme în acest domeniu cu privire la cine achiziționează terenurile. Și este o problemă serioasă. De aceea, de aceea rog Comisia să ia în serios lucrurile, să nu bagatelizeze, pentru că vor exista tensiuni în Uniunea Europeană dacă vom permite ca întreprinzătorii bogați și capitalul bogat să intre în țările noastre, iar cei uh, de la fața locului să nu poată face față unei astfel de competiții. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Părne predsjednice, ja isto smatram da se komisija treba... Doamna Petia. Ne kao Ponție Pilat prati ruk. Comisia mie mi se pare că se spală pe mâini ca și uh, Pilat, spunând că această chestiune nu îi vizează. Până la urmă vorbim despre o resursă uh, inestimabilă, pentru că fără pământ nu mai există producție agricolă. În cadrul politicii agricole comune uh, ne bazăm până la urmă pe fermele familiale. Dacă acestea nu uh, pot să aibă acces la terenurile de care au nevoie, pentru că acestea sunt cumpărate de marile investitori, uh, se va prăbuși cu totul politica agricolă comună. Chiar dacă am avea toate aceste terenuri fertile și toți acești uh, lucrători uh, atât de competenți, ne-am regăsit într-o situație în care am depinde de acești mari investitori și de acești mari proprietari de terenuri. Am stat la bunul lor plac și Asta ar însemna că terenurile nu ar mai putea fi cumpărate la un preț acceptabil. Pentru Europa de Est, uh, pentru că este o zonă care a cunoscut uh, comunismul, care timp de o jumătate de secol, uh, în mod sistematic, a subminat producția agricolă, chestiunea este și mai sensibilă. Cred că regulile pieței unice presupun că um, agricultorul poate deveni proprietar pe terenul pe care îl muncește, nu ar trebui să depindă de mari investitori chiar străini sau proprietari de uh, terenuri. Până la urmă, practic, uh, acestora li s-ar lua uh, pâinea de la gură dacă lucrurile ar sta astfel. Acest proces alimentar e esențial, de aceea trebuie atât de bine controlat. Iar după părerea mea, Comisia nu s-a implicat suficient în analizele făcute în acest studiu. Mulțumesc! domnule agnew pan Mulțumesc, un minut cu a doua intervenție. Foarte pe scurt, Domnul husling a spus că Uniunea Europeană nu a introdus capping-ul în PAC. Ba da, au făcut-o cu ultima reformă, însă Uh, în ceea ce spunea domnul Buda din România, care spunea că în România există mult teren necultivat, ei bine, acum 20 de ani uh, au existat semințe de soia care nu erau cultivate și acum sunt. Și când ați aderat Uniunii Europene, vi s-a spus că nu puteți să uh, cultivați astfel de semințe uh, modificate genetic. Ce faceți acum? Aduceți din America de Sud astfel de semințe și le cultivați. Și domnule Voicinski, îmi cer scuze dacă nu vă pronunț corect uh, numele, uh, în Scoția am fost forțați să procedăm așa cum ați spus. Discutați despre uh, willing buyer și willing seller și aceste două categorii sunt foarte diferite. Siła pieniądza jest duża. Într-adevăr, puterea banilor este uriașă. thank you, It seems that there is uh, excitement late uh, on, on this issue. Permiteți-mi să vă spun clar și răspicat cum stau lucrurile. Noi nu am spus niciodată că terenul, pământul, nu reprezintă un aspect important. Ba din contră, de mai bine de 12 ani, capping-ul s-a uh, concentrat pe terenuri. Și am făcut o de studii și de analize care ne-au arătat cât este de important acest uh, element și de ce utilizarea terenurilor este elementul esențial al noii uh, direcții spre care se îndreaptă această politică. Dar una este să discutăm pe fapte și alta este să discutăm despre păreri predeterminate. În ceea ce privește definiția land grabbing-ului, asta nu este ceva ce am inventat noi. Se găsește la pagina 15 din, stadiu, din studiul comisiei pe care l-ați solicitat și este o definiție reală, iar cercetătorii înșiși sunt cei care recunosc acest lucru. În al doilea rând, atunci când discutați despre date, direcția la care lucrez eu discută despre date actuale. Noi nu putem face analizele noastre fără date actuale, însă Comisia nu creează propriile date. Comisia utilizează datele trimise de statele membre uh, prin metodologia armonizată pe care o are la dispoziție. Și dacă acestea ajung târziu, ei bine, sunt anumite termene limite care trebuie respectate, iar eu sunt primul care este de acord cu sprijinul comisiei dumneavoastră, că atunci când discutăm despre atacul real cu privire la continuarea uh, procesului uh, de informare, să ne asigurăm împreună că primim informațiile la timp. Încă o dată, noi nu generăm date, ci le primim. Trebuie să facem diferența de asemenea între uh, libera circulație de capital, care are legătură cu banii care sunt investiți în teren și deci depășesc uh, domeniul de aplicare al Digi Agri și sunt colegii noștri de la serviciile financiare care oferă informații despre aceasta și distingem uh, și vorbim aici despre banii care sunt folosiți și despre proprietarul uh, terenului închiriat sau arendat, bani care sunt utilizați în scopuri agricole în acest sens. Și asta ține de PAC și asta ne permite, respectiv permite statelor membre, nu comisii, să decidă dacă acceptă ca investiția respectivă să fie considerată parte a PAC sau nu. Deci, pentru a sintetiza, de aceea am spus că este o chestiune complexă. Trebuie să decidem despre ce vorbim. Iar ultimele informații uh, pe care vi le-am oferit și sunt informații vechi de o lună, tinerii fermieri uh, din Uniunea Europeană, 100 dintre ei, selectați de propria organizație. Ei bine, pe aceștia i-am împărțit în 10 grupuri diferite și le-am spus să ne numească cele mai importante trei probleme cu care se confruntă și cele mai importante trei soluții. În toate grupurile a apărut prima problemă, accesul la teren pe locul întâi, doi, accesul la credite. Nicăieri nu a existat teama față de marile corporații care ar interveni în uh, agricultură și ar cumpăra terenul peste tot. Prima uh, problemă, structura agriculturii Uniunii Europene și mobilitatea, chiar dacă își cresc capitalul, pentru a găsi teren disponibil. Aceasta este problema care uh, există în cea mai mare parte a agriculturii Uniunii Europene în prezent. Sigur că probleme sunt peste tot Există probleme în anumite state membre și de aceea această chestiune este uh, mereu în prim plan. Sigur că noi am fi aplicat datele despre România și am fi vorbit despre acele informații dacă le-am fi avut. Ceea ce spuneți dumneavoastră este cu caracter general. Haideți data viitoare când vorbim despre aceste lucruri să beneficiem și noi de aceste informații, să fie generate în prealabil. Pentru că ceea ce vedeți în studiu și dacă doriți ca acești vectori să fie prezenți, ei bine, avem un 0,1% din uh, totalul terenurilor agricole în Europa. Acest lucru uh, nouă ni se prezintă ca problemă potențială în anumite zone, dar nu peste tot. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Ați fost acum extrem de convingător și vă mulțumim pentru această pledoarie a dumneavoastră. Însă, nu suntem de acord cu această idee că atunci când proprietarul unei bucățele de teren decide să păstreze pământul, chiar dacă nu-l cultivă, și a, noi am vrea ca micii proprietari să-și păstreze terenul, dar să-l lase pe altul să-i lucreze, pentru că în ultima instanță terenul agricol trebuie să fie utilizat de fermieri. Contextul diferă într-o parte a lumii, în alta. Aș vrea să revenim la această problemă, eventual cu altă ocazie, când o să putem analiza situația, să vedem cum definim uh, ce înseamnă un agricultor activ și, de asemenea, să discutăm nevoia de concentrare a terenurilor care crește competitivitatea. Aceasta asigură competitivitatea agriculturii europene și problema este într-adevăr una majoră. Mâine votăm, stimați colegi, foarte multe avize de votat. Ne întâlnim aici la 9 dimineața. Vă rog să nu uitați cartele de vot pentru că mâine avem tare multe de făcut. O seară cum nu se poate mai plăcută.